Ok, liebe Kolleginnen Kollegen. Așadar, dragi colege, dragi colegi, doamnelor și domnilor, vom începe așadar cea de-a doua parte a reuniunii noastre din această săptămână. Salut în mod călduros și telespectatorii noștri de pe internet. Primul punct din această dimineață este punctul numărul 13, proceduri de aplicare a acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte. Iar raportorul nostru este Adam Seinfeld, căruia îi voi și da cuvântul, vă rog. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Witam państwa bardzo serdecznie. Jak państwo wiecie mamy... Vă salut. După cum știți, trebuie să examinăm regulamentul Parlamentului și a Consiliului cu privire la principiile prin care sunt controlate acțiunile Comisiei și este vorba de acordul de stabilizare și asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană Energie Atomice și Kosovo. Cunoașteți procedura, este vorba de contingente vamale pentru anumite produse agrare și de pescuit care provin din Kosovo. Aceste produse pot fi introduse în Uniunea Europeană la niște taxe vamale scăzute, cu niște taxe vamale scăzute și trebuie să stabilim aici anumite reguli pentru a gestiona aceste contingente vamale și pentru a le putea controla. Se regăsesc uh, toate aceste prevederi în acest regulament care nu pune probleme, nu este controversat, nu mi s-au semnalat niciun fel de puncte critice. Am doar uh, un singur amendament uh, la considerentul 3 și anume vrem să subliniem aici faptul că rolul Parlamentului European este unul important atunci când este vorba de adoptarea unor acte de punere în aplicare. Acest amendament la considerentul 3 a fost acceptat și de Consiliul și de aceea cred că nu există niciun fel de probleme și putem uh, să dăm o evaluare pozitivă. Mulțumesc foarte mult. Am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră pentru început domnul Danti. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată. Așa cum a reamintit, în ianuarie trecut, Parlamentul a adoptat uh, opinia de aviz conform pentru acest uh, acord de punere în aplicare a acordului de stabilizare cu Kosovo, respectând poziția statelor membre în acest sens. Pentru aplicarea procedurilor stabilite în acest acord, Parlamentul și Consiliul trebuie să adopte regulamentul propus de comisie de care discutăm astăzi. Este vorba de un dosar tehnic, obiectivul fiind acela de a adopta cât mai repede pentru a face operative cotele care sunt prevăzute în acest regulament și intrarea lor în vigoare din luna ianuarie. Acest acord de stabilizare și asociere este primul încheiat între Uniunea Europeană și Kosovo și conține dispoziții importante în vederea unui percurs de integrare în Uniunea Europeană în ceea ce privește promovarea normelor europene în sectorul concurenței, licitațiilor, proprietății intelectuale și a protecției consumatorilor, elemente esențiale ale modelului nostru de piață internă. <clears throat> Sper că politicile de cooperare prevăzute vor putea stimula și facilita dezvoltarea socioeconomică a regiunii, promovând stabilitatea acesteia. Aș dori să mulțumesc raportorului și sper că acest, acest raport va putea fi adoptat cu o largă majoritate în comisia noastră. Mulțumesc mult. Văd că ceilalți raportori din umbră nu sunt prezenți. Dacă ceilalți, doresc, ceilalți colegi doresc să intervină, nu este cazul, atunci am să dau comisiei cuvântul domnul David Lowell din partea Near. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc că îmi dați ocazia să iau cuvântul. Vrem să sprijinim spusele eurodeputaților de astăzi, mai ales ce au spus raportorul și raportorul din umbră. Acordul de stabilizare și asociere a fost uh, în vigoare de la 1 aprilie 2016, dar fără acest regulament și fără un regulament, fără regulamente de punere în aplicare detaliate din partea Comisiei, mai ales când e vorba de cotele de pescuit, atunci uh, Uh, discuția nu pot să înceapă, ceea ce înseamnă că acest acord uh, trebuie să devină prin aceasta o realitate tangibilă. Și este un progres care uh, a fost convenit de către acord și de către Parlament și Consiliu, vine cu o zi înainte de călătoria către Pristina a comisarului Han și uh, la o zi după intrarea în vigoare a pachetului. Vă mulțumesc foarte mult. And the rapporteur, please. Mulțumesc. Acum raportorul. No cóż, dziękuję bardzo za, za te wszystkie wypowiedzi. Mulțumesc pentru aceste observații care arată încă o dată cât de important este să adoptăm acest document cât se poate de rapid. Aș dori să mai reamintesc doar, uh, și spun asta celor prezenți, dar poate și altora care ne ascultă, că până pe 11 noiembrie pot fi formulate amendamente, ora 11, și astfel putem încheia acest pas de lucru. Exact, mulțumesc, domnule raportor, într-adevăr, 11 noiembrie, ora 12 este termenul de depunere a amendamentelor și în sesiunea din 28-29 uh, noiembrie vom vota raportul. Astfel încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 14. Este vorba de un nou cadru comercial între UE și Turcia ca modernizarea Uniunii Vamale. Am discutat mai des deja despre necesitatea modernizării Uniunii Vamale cu Turcia și Comisia și-a propus să, să vină cu, pro, cu elaborarea unor propuneri în acest sens, inclusiv în ceea ce privește modernizarea Uniunii Vamale. Apoi, așa cum știm cu toții, mai există și anumite provocări de natură politică în ceea ce privește Turcia, astfel încât uh, se impune acum să reflectăm la relațiile noastre comerciale cu Turcia și de aceea am demarat un raport din proprie inițiativă. Raportorul nostru este domnul Borelli și pot să vă spun de pe acum că raportul este de o calitate foarte bună. Iar uh, acum am să dau cuvântul raportorului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu consider că datoria mea este să vă prezint logica, obiectivele și structura documentului de lucru pe care l-am elaborat în pregătirea rezoluției nelegislative cu privire la noul cadru comercial și modernizarea Uniunii Vamale între Uniunea Europeană și Turcia. Înainte de a intra pe fondul acestei teme, permiteți-mi o observație care se impune în lumina ultimelor evenimente care au vizat uh, structura principiilor democratice din Uniunea Europeană, față de care nu putem închide ochii. Acest document pe care vi-l propun astăzi dorește să fie o bază comună de dezbatere și un prim pas în definirea unei poziții agreate. Sugestiile recomandările și criticile pe care doriți să le faceți vor fi utile pentru a ajunge la un rezultat care să poată valoriza patrimoniul de valori și principii pe care Uniunea Europeană dorește și vrea să, comunice, să le comunice prin acțiunile sale politice. În acest sens, mi-aș dori contribuția tuturor, în special a raportorilor din umbră. Am să trec acum la documentul de lucru care este structurat în cinci părți. O introducere, contextul, prezentarea situației actuale, posibilele linii de dezvoltare și concluzia. În introducere am încercat să delimităm câmpul nostru de lucru și să ne concentrăm obiectivele și să uh, nu ne lăsăm distrași de situațiile asupra cărora nu avem un mandat direct, dar care totuși există. Consider că activitatea noastră trebuie să se orienteze pe două linii de directoare. Pe de o parte, în ceea ce privește mandatul nostru specific, care se referă la relațiile comerciale. Pe de altă parte, conștientizarea faptului că acțiunea noastră se încadrează și trebuie să fie în acord cu abordarea mai amplă și strategică pe care Uniunea Europeană a decis să o adopte în raport cu restul lumii și care conține o dimensiune precisă a valorilor. Dacă vom proceda așa, vom putea în același timp să aducem o valoare adăugată pentru întreaga acțiune a UE. Ne-ar putea ajuta în reflexia noastră luarea în considerare anumitor dimensiuni strategice, cum ar fi cea temporală. Actuala Uniune Vamală a avut impact asupra relației noastre timp de 20 de ani. În al doilea rând, apropierea geografică cu Turcia, care, cu care suntem din ce în ce mai strânși legat. Prin urmare, indiferent de decizia care va fi luată, aceasta ne va afecta pe o perioadă mai lungă și acest lucru trebuie, de acest lucru trebuie să fim conștienți atât noi cât și interlocutorii noștri. Contextul general pe care îl cunoașteți necesită totuși punctarea a două elemente prioritare. În primul rând, faptul că în momentul de față Uniunea Vamală rămâne singurul instrument structurat de dialog cu Turcia, chiar și în ceea ce privește societatea civilă. Ieri uh, am avut ocazia să-l ascultăm pe președintele Partidului Kurd, prezent aici în Parlamentul European, care a arătat că relațiile economice cu Turcia este singura modalitate de a evita că Turcia se închide în ea însăși. Pe de altă parte, um, este evident să, important să menționăm că acest acord de la Ankara nu se aplică și față de Cipru și aici trebuie găsită o soluție. În ceea ce privește actuala situație a Uniunii vamale, pe lângă cadrul juridic, am încercat să arătăm care sunt elementele critice reprezentante de operatori importante din sector, atât cei europeni cât și cei turci, pe care am ascultat în cadrul grupului de monitorizare. Și aici doresc să subliniez două elemente de acțiune. În primul rând, faptul că guvernul turc recurge din ce în ce mai mult la decrete prin care introduce bariere tarifare care uh, nu respectă prevederile Uniunii Vamale. Pe de altă parte, trebuie să facem referire la efectele simetrice incluse în acordurile noastre și faptul că lipsește o concertare în acest sens în Uni- sânul Uniunii Europene. În ceea ce privește liniile de dezvoltare pentru viitor. Actualul cadru juridic face trimitere la trei scenarii. Păstrarea status quo-ului, adică menținerea Uniunii Vamale din 95 fără nicio modificare, modernizarea Uniunii Vamale pentru a deveni mai echilibrată și mai operativă, fiind consolidată în același timp printr-un acord care să acopere sectoarele excluse, sau înlocuirea Uniunii Vamale cu un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător, similar celor încheiate de Uniunea Europeană în ultimii ani. Evaluarea diferitelor opțiuni este o chestiune delicată și tehnică care trebuie să vizeze și aspecte care țin de agricultură, licitații publice, publice, servicii și energie care sunt excluse în momentul de față din Uniunea Vamală. În acest sens, va fi de folos uh, studiul de impact al Comisiei Europene care urmează să fie publicat odată cu propunerea de mandat. În concluzie, considerăm că este oportun să adoptăm raportul nostru doar după ce se va publica propunerea de mandat a Comisiei, tocmai pentru a nu depăși limitele competenței noastre instituționale și pentru a insera acțiunea noastră în contextul global al acțiunii europene pentru a da o valoare adăugată un, acțiunii noastre. În acest sens, vrem să formulăm propuneri concrete, precise, care să poată fi realizate în ceea ce privește planul specific al Uniunii Vamale și, în același timp, consolidarea sprijinului față de valorile sociale, drepturile sindicale și față de propriile drepturi cu ajutorul instrumentelor de negociere progresive și obligatorii de natură transversală. Comisia noastră cred că se confruntă cu o misiune dificilă, chiar istorică, aș spune, care, dacă va fi îndeplinită, ne va permite să fim utili în mod concret atât Uniunii atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Turcia. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Am să dau mai întâi cuvântul uh, raportorilor din umbră. Pentru început, domnul Pavrix din partea PP. Well, in many ways... Mulțumesc, Ben. Sunt de acord cu multe dintre lucrurile pe care le-a spus uh, Adinauri, pentru că Actualul cadru din relații între Uniunea Europeană și Turcia datează din 1995. Așa că perioada aceasta este una foarte lungă de timp, mai ales în contextul actual. S-au schimbat multe și dacă vrem să ne activăm legăturile economice și politice, trebuie să mergem mai departe. Sigur, sunt o serie de efecte secundare, dar trebuie să ne uh, limităm și la mandatul nostru, pentru că Uniunea Vamală reînnoită, um, când ajungem la ea, nu va rezolva toate problemele existente între Uniunea Europeană și Turcia, dar dacă ne uităm um, la situație în perspectivă, rolul nostru este potrivit pentru că Ni se cere asta și de la producătorii noștri, importatori și așa mai departe, cât și de către oamenii care sunt angajați în aceste industrie, așa că aștept cu mare interes să facem progrese aici și că trebuie să găsim soluții pentru Uniunea Vamală cât se poate de repede, reamintindu-ne că uh, lucrurile se schimbă oricum mereu. Dar uh, actualizarea și uh, relațiilor noastre cu Turcia ar crește și influența um, Uniunii Europene asupra politicii interne a Turciei, care este foarte relevantă în acest moment. Mulțumesc. Acum domnul Danti. Grazie, Silvino Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început aș dori să-i mulțumesc colegului Borelli pentru documentul redactat, care pre- reprezintă o bună bază de reflexie, în special vis-a-vis -vis de dificultățile și problemele cu care se confruntă astăzi toate părțile interesate în această Uniune Vamală. Va trebui să reflectăm uh, și în lumina mandatului prezentat de comisie la recomandările pe care le vom face în viitor. În acest sens, trebuie să încadrăm obiectivele noastre comerciale în scenariul politic actual. Recentele evenimente din Turcia necesită o atenție specială din partea Europei din motive diferite, în special dimensiunea spațială, așa cum reamintește și raportorul în documentul său. Proximitatea Turciei face ca noi să nu putem închide ochii față de ceea ce se petrece. Însă nu putem închide ochii, mai ales că vorbim despre o țară care deja de ceva vreme și-a exprimat vol dorința de a adera la proiectul european. Încercarea de puci uh, din uh, vară mm, a fost condamnată de toată lumea, însă măsurile luate sunt disproporționate. Faptul că se vorbește de reintroducerea pedepsei capitale uh, naște totuși uh, anumite îndoieli cu privire la respectarea statului de drept în Turcia. Politica noastră comercială trebuie în mod coerent cu sistemul de valori care ne caracterizează să fie uh, avut în vedere. În acest sens, sunt convins că este important ca astăzi să utilizăm instrumentele la dispoziția noastră, începând cu cele comerciale, pentru a readuce uh, pe calea justă această relație uh, în favoarea stabilității. Relațiile comerciale între UE și Turcia vor continua, chiar dacă cadrul juridic în care se desfășoară este depășit în momentul de față. Va trebui să vedem cum anume putem depăși obstacolele identificate de raportor care împiedică implementarea unei uniuni vamale reale. Și în același timp trebuie să ne asigurăm că prevederile incluse aici sunt puse în aplicare ca atare. De asemenea, trebuie ca și serviciile, licitațiile publice, IMM-urile, dar și dezvoltarea durabilă să fie capitole incluse în discuție. În acest sens, trebuie să acordăm uh, importanța necesară reciprocității respectării standardelor sociale și de mediu, uh, la care documentul face trimitere. Eu cred că acest raport este unul de natură strategică care identifică care sunt scenariile în limita cărora putem acționa. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată și sper să avem o bună colaborare. Mulțumesc din partea ECR, domnul Stavati. Drei Punkte, Herr președinte. Ich stimme mit dem Bericht, oder wir Mulțumesc, domnule președinte. Suntem și noi de acord cu propunerea de raport și observațiile celorlalți raportori din umbră. Este bine că avem o bază de lucru comună. În al doilea rând, raportorul a identificat uh, posibilitățile de acțiune de viitor, status quo, modernizarea acestuia sau un acord aprofundat. Eu cred că ar trebui să depășim actuala situație pentru că totuși există destule nemulțumiri de ambele părți pe care nu trebuie să le detaliez, uh, toată lumea le cunoaște. Deci, uh, am avea ca opțiuni doar modernizarea uh, Uniunii Vamale sau un acord aprofundat de liber schimb, care ar fi de preferat pentru că acesta ar duce și la liberalizarea necesară în domeniile dorite. Acest lucru se va dovedi în cadrul negocierilor până la urmă. Și o a treia observație Sigur că ne aflăm totuși pe un teren minat, s-a făcut trimitere și la dezbaterea cu privire la valori. Știm care sunt evoluțiile recente din Turcia. Nu suntem deloc mulțumiți pentru a avea o formulară prudentă. Pe de altă parte, sunt de acord că totuși ar trebui să menținem Turcia în sfera noastră de influență și de aceea cred că este necesar tocmai în condițiile în care perspectiva de aderare se îndepărtează din ce în ce mai mult, să reflectăm totuși la relațiile comerciale viitoare. În acest sens, să subscriu la cele incluse în proiectul de raport. Mulțumesc, Marike, din partea ALDE. Uh, a lot has been... Mulțumesc. S-au spus multe, mai ales de curând, când e vorba de Turcia. Având în vedere activitatea mea în Comisia FED și DROA, o să mă concentrez pe aceste aspecte. Dar nu înseamnă că nu sunt mai multe aspecte care trebuie să fie prioritizate în relațiile dintre UE și Turcia. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru modul cum a prezentat lucrurile. Cred că gândirea dumnealui um, este destul de apropiată cu a mea. Sunt de acord um, și cu faptul că trebuie să um, pentru că ne pregătim și de noi relații cu Turcia până la sfârșitul anului, deci apreciez inițiativa copii în comisie. De asemenea, se pare că lucrurile se precipită. Dacă mă uit acum, de exemplu, la cadrul um, de o actualizare este potrivită, oportună, dar uh, contextul nu poate să fie ignorat și raportorul trebuie să sublinieze acest lucru. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că în relațiile noastre cu Turcia nu ne bazăm doar pe interes, pentru că aceasta um, este, aceasta este tendința acum și cred că trebuie să fim un pic mai înțelepți, să ne gândim cum să mergem mai departe cu Uniunea Vamală, modul în care statul de drept um, um, este sub presiune în Turcia trebuie să apară pe ordinea noastră de zi pentru a vedea cum un sistem comercial pe bază de norme uh, și valorile asociate comerțului a putea să meargă mână în mână. Și având în vedere nivelul înalt de intervenție a statului în economia turcă, Există multe domenii de preocupări specifice, dacă e vorba de transparență, de lupta împotriva corupției, dar și când e vorba de comerțul electronic, de exemplu, care devine din ce în ce mai important și reprezintă o ocazie foarte bună ca oamenii să se bucure de tot felul de servicii noi. Însă, având în vedere că nivelul de monitorizare, uh, cenzură sau chiar blocare, blocare numele securității naționale, mm, nu se profită de pe urma acestor ocazii din comerțul electronic și s-ar putea împiedica progresele în acest domeniu. Deci cred că este important să ne concentrăm pe standarde și pe valorile care ar trebui să meargă mână în mână cu actualizarea acestei uniuni vamale și să vedem cum am putea să includem aceste standarde ridicate în normele noastre. Asta trebuie să constituie o prioritate pentru noi mereu și, de asemenea, trebuie să exprimăm clar mandatul pentru această actualizare, astfel încât să nu avem o repetare a situației recente cu politizarea mandatelor, cu rolul uh, statului membre și altor actori. Deci să vedem fo- foarte bine cum ne angajăm cu diferiți actori, astfel încât prioritatea noastră să fie o actualizare corespunzătoare a Uniunii Vamale, fără să uh, Ah, cedăm ah, provocărilor care sunt legate de această modernizare. Mulțumim foarte mult! Helmut Skakeler Da, suntem cu toții conștienți de situația din ah, Turcia. S-a înrăutățit mult în ultimele săptămâni și știm că problema libertății în presie era deja în vigoare, dar acum uh, se au, au fost uh, deținuți uh, jurnaliști și mai urmează un val de astfel de măsuri. Iar acestea trebuie să um, um, ducă la niște consecințe. Cred că este foarte important să nu rupem toate legăturile și e important să păstrăm un dialog deschis, dar uh, cred că modernizarea și extinderea Uniunii Vamale ar fi un mesaj complet greșit în acest moment. În plenară, săptămâna viitoare, o să avem încă o dată o dezbatere cu privire la Turcia, așa cred, și cred că trebuie să spunem încă o dată că trebuie să trimite Comisia și statele membre un semnal foarte puternic către Turcia. Așa că cred că ar fi greșit dacă noi uh, la Comisia intră așa pe tăcute, actualizăm și extindem uh, Uniunea Vamală. Cred că trimitem un mesaj greșit și aș uh, sugera să nu continuăm cu acest dosar, să nu încurajăm comisia să vină cu un mandat. Cred că este una dintre puținele posibilități prin care putem să trimitem un mesaj uh, puternic, dacă nu vrem să tăiem uh, complet legăturile. Alții vorbesc despre înghețarea uh, discuțiilor de aderare și de măsuri radicale, dar dacă pe de altă parte, facem un acord comercial, pentru că e vorba de unul foarte strâns, o uniune vamală, nu e mai mult decât un acord comercial. Bun, îl avem deja, dar să spunem, vrem să-l extindem, vrem să-l aprofundăm. E bine, după părerea mea, acesta este un mesaj complet greșit. Thanks a lot Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, din partea celorlalți colegi. Am să dau acum cuvântul domnului Marmidis. Thank you, Chairman. Vă mulțumesc, Domnule președinte, am să vorbesc în limba mea maternă. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să salut uh, prezentarea făcută. Au spus colegii că relațiile cu Turcia includ și obligațiile europene ale Turciei, adică față de Uniunea Europeană. și mai ales față de un stat membru al acesteia, Republica Cipru. Și aici, Turcia a refuzat în mod intenționat să se conformeze. Cipru este un stat membru mic, dar suntem un stat membru cu drepturi de pline și trebuie să ne apărăm drepturile și valorile, indiferent de dimensiunea statului. Aș dori să menționez câteva lucruri la obiect. S-a spus că Uniunea Vamală cu Turcia a început în 94. Sper să fiți totuși de acord cu mine când spun că nu e vorba doar de calendar până la urmă, de cum stau lucrurile cronologic. Important este îndeplinirea obligațiilor care îi revin Turciei. Nu e ca și cum le cerem altor state să respecte uh, statul de drept și um, am putea să um, închidem ochii și să ne prefacem că nu vedem, pentru că relațiile noastre ar putea să evolueze indiferent de evenimentele politice, inclusiv încălcările grave ale drepturilor omului care au loc în Turcia. Deci, cum am cum am spus, mă bucur că oamenii sunt din ce în ce mai uh, indignați. Inclusiv ieri la AFET s-a discutat acest lucru și uh, s-a cerut uh, um, înghețarea negocierilor de aderare. De ce? Pentru că Turcia nu îndeplinește condiții de bază, de exemplu independența um, sistemului judiciar și încălcări uh, ale drepturilor omului pe scară largă și trebuie um, să ne gândim chiar că persoana care se ocupă de acest lucru la Consiliul Europei ne-a făcut o descriere atât de sumbră a situației încât, uh, practic, uh, ni s-a prezentat o dictatură a lui uh, Erdogan. Și oamenii din Turcia se așteaptă ca noi să ne ajutăm să uh, să li se apere drepturile. Vreau să termin cu un lucru. Haideți deocamdată să lăsăm deoparte dezbaterile politice pe care le avem. Cred că este important să avem o actualizare a relațiilor comerciale cu Turcia, dar într-o notă complet separată există o obligație pe care o avem să facem ceva, pentru că ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, continuăm în acest stil, însă există niște obligații legale care revin ambelor părți. Un stat membru pur și simplu este ignorat și se spune haide să continuăm cu relațiile comerciale. Da, să folosim instrumentele pe care le avem, așa cum spunea și domnul Danti, să folosim instrumentele internaționale pentru ca Turcia să plătească prețul economic. Și să vă spun că deja îmi cântăresc cuvintele. Dar dacă plecăm de la premise egale, să spunem, avem aici un uh, fel de Hitler în ascensiune e pe cale să devină un fel de Hitler. Dacă ne uităm la istorie, la ce s-a întâmplat, ați fi făcut o actualizare a relațiilor comerciale ca și cum nu s-ar fi întâmplat, dacă vă gândiți la contextul acesta. Mulțumesc foarte mult! Gebe ich Herrn Loisau das Wort. Are acum cuvântul domnul Loisau. Oui, merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să spun că astăzi o înlocuiesc pe Marin Le Pen, nu poate să fie astăzi de față, din păcate. Doamnelor și domnilor deputați, întrebați dacă trebuie să negociem un nou acord de liber schimb cu Turcia. Cred că nu, din două motive de bază. În primul rând știm că Turcia nu face parte integrantă a civilizației europene și că um, se îndepărtează din ce în ce mai mult de valorile și principiile noastre. Puterea de autoritate a lui Erdogan a dus la concedierea a mii de magistrați, polițiști și uh, funcționari și profesori și adesea aceștia nu pot să părăsească teritoriul. Jurnaliști, nu, um, scriitori um, au fost uh, arestați și uh, minoritatea curdă um, are drepturile încălcate. Uh, de asemenea, um, um, Turcia joacă un rol în uh, războiul din Siria, de multă vreme a lăsat uh, să facă, să facă trafic uh, pe teritoriul său cu petrol și încurajează Daesh. De asemenea, um, până la urmă, împiedică um, curzii care sunt cea mai bună armată de luptă împotriva organizațiilor um, teroriste. De fapt, dacă am face acest, acest acord, ar contraveni principiile noastre. Și apoi, nu avem niciun avantaj economic dacă ne gândim la exporturile um, Turcia, Jurcia, uh, Turcia nu joacă corect și întărește uh, tarifele vamale. Cred că negocierile nu se desfășoară cum trebuie. Salariul um, mediu în Turcia este 350 de euro, ceea ce înseamnă că concurența între angajații noștri și cei din Turcia nu este uh, loială. În plus, sunt o grămadă de um, companii care au delocalizat, au deschis fabrici în uh, Turcia. Um, în ceea ce privește promovarea investițiilor, cu 20 de milioane de uh, vehicule produse în Turcia pentru piața de export, uh, țara a bătut atât exportul de producție cât și de exporturi în 2015. Asta scriau documentele turcești. Nu credeți că salariații europeni din sectorul autovehiculelor au um, suferit deja foarte mult de pe urma acestor delocalizări în țările ieftine? Deci, în um, perspectiva derivei autoritare a regimului turc, cred că este momentul să oprim complet procesul de aderare al Turciei la Uniunea Europeană. Mulțumesc. Und Herr Scholz. Doamna Scholz. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, unser Schattenberichterstatter. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru din umbră nu este aici, totuși vreau să adaug și eu câteva observații în această discuție, tocmai și în lumina celor spuse de colegul nostru Madridis. Cred că o analiză a situației dramatice, în analiza situației dramatice din Turcia suntem de acord. Este inacceptabil ce se întâmplă în această țară. În același timp, însă, trebuie să ne gândim cum anume perspectiva relațiilor economice dintre UE și Turcia trebuie să arate pe viitor. Și, și eu sunt de acord că, de fapt, ar trebui o consolidare a acestora, dar uh, poate că nu se impune să discutăm exact acum despre așa ceva. De aceea eu sunt uh, în favoarea organizării unei delegații din partea comisiei noastre în cursul acestui an pentru a discuta cu responsabilii din Turcia despre situația economică, socială și politică de acolo și pentru a arăta în mod clar care este poziția Parlamentului European în această chestiune și eh, să facem și public acest lucru și să arătăm astfel că nu acceptăm ce se întâmplă în Turcia în momentul de față pentru a nu crea impresia că um, ceea ce se întâmplă în momentul de față în Turcia mai este și recompensat prin relații economice consolidate. Eu cred că uh, se impune să susținem acele forțe democratice din Turcia care uh, nu își doresc o trecere la dictatură. În același timp, consider că este important să arătăm în mod clar că nu putem acționa pe două căi în același timp și să fim contradictorii față de Rusia, de pildă, am luat niște decizii de sancțiuni, dar nu o facem față de Turcia. Atunci când se iau anumite decizii de sancțiuni economice, trebuie să ne punem și problema cum anume ieșim dintr-o astfel de situație dacă se dorește o sancționare a activității economice, atunci trebuie să știm și cum putem uh, ieși dintr-o astfel de situație, dacă este vorba doar de un simbol care nu aduce nimănui nimic. Mulțumesc, că mai am încă două intervenții, dar vă rog să vă restrângeți. Domnul Buchner. Mulțumesc foarte mult. Acum două săptămâni am fost în zona estică a Turciei, uh, în zona curzilor și nici nu pot să redau ce am văzut acolo în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului. Întregi cartiere de curzi erau bombardate în condițiile în care locuitorii erau acolo și am cunoștință de patru condamnări care au fost puse în aplicare în mod ilegal. Iar uh, baza pe care o are Erdogan în societate se datorează evoluției economice pozitive din trecut. Dacă noi acum venim cu un nou acord în care spunem că vrem să întărim această dezvoltare economică, indirect consolidăm și uh, baza de putere a lui Erdogan. Și cred că n-ar trebui să facem acest lucru. Very briefly to... Um, Foarte pe scurt vreau să adaug la uh, celelalte comentarii pe care le-am făcut. Sigur, pentru că discutăm uh, modernizarea Uh, Uniunii Vamale și relațiile noastre comerciale, nu putem să ignorăm contextul general, e foarte clar. Însă, în același timp, trebuie să evităm să sărim în altă barcă, comparând uh, Turcia cu Rusia atunci când e vorba de sancțiuni, pentru că este o uh, diferență uriașă. Uh, sigur, nu ne place ce se întâmplă în Turcia, dar uh, să nu uităm că am aplicat uh, sancțiuni economice și comerciale Rusiei, nu pentru că uh, îi uh, închidea și îi împușca pe opozanți, cum ar fi Boris uh, Nemțov. A avut uh, uh, această acțiune de agresiune externă împotriva Ucrainei. Uh, Uh, oricum, uh, Turcia, uh, cel puțin în faza asta, nu duce o politică de ocupație a țărilor vecine. Cred că trebuie să mergem mai departe cu Uniunea Vamală, ținând cont împrejurările actuale. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul comisie. Domnul Pietro Sumales, responsabil uh, cu relațiile cu Turcia la DigiTrade. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru prezentarea făcută și pentru documentul de lucru pe care uh, îl apreciem. L-am supus uh, grupului de monitorizare și uh, l-am discutat aprofundat. Ceea ce am auzit astăzi de la mulți membri acestei comisii, relațiile comerciale cu Turcia, care datează de 20 de ani, sunt uh, depășite ceea ce, bineînțeles, aduce discuția asupra necesității de a renoi și a revizui această structură. Așa cum am spus în repetate rânduri și așa cum s-a spus uh, deseori în raportul de progres privind Turcia, care a fost, care a fost adoptat de comisie ieri, comisia desfășoară activitatea pregătitoare pentru posibila prezentare a directivelor, a proiectelor de directive de negociere Consiliului în acest an. După cum știți, raportul de progres a fost uh, prezentat ieri în Comisia AFET și va fi dezbătut de către uh, Consiliul Afaceri Externe luna viitoare. Am auzit uh, multe despre relațiile actuale, relațiile comerciale actuale cu Turcia și despre elementele care lipsesc. Și precis acest obiectiv unor uh, negocieri uh, viitoare cu Turcia trebuie să fie dublat pentru a moderniza funcționarea Uniunii uh, Vamale actuale și, pe de altă parte, pentru a extinde domeniul de aplicare uh, al relațiilor comerciale la noi uh, zone. Această extindere a domeniului de aplicare, după părerea noastră, ne gândim la noi zone unde putem asista la o îmbunătățire și liberalizare a schimburilor, în special uh, achiziții publice, comerț și servicii care nu sunt cuprinse în Uniunea Vamală în momentul de față. De asemenea, abordarea ambițioasă a sectorului uh, agricol, mai ambițioasă decât până acum. Vorbim despre extindere, dar vorbim și despre extinderea uh, reglementărilor uh, relațiilor, reglementării relațiilor cu Turcia pentru a adopta noi reguli care nu există astăzi. Multe din acestea abordează valorile Uniunii Europene, despre care am auzit multe astăzi de pildă dispozițiile privind dezvoltarea durabilă, care în momentul de față lipsesc în Uniunea Vamală cu Turcia, uh, dispoziții în legătură cu IMM-uri, cu transparență sporită, toate aceste reguli ar fi uh, suplimente uh, extrem de utile pentru relațiile noastre cu Turcia. Știm că în prezent uh, ne confruntăm cu o serie de uh, dificultăți. Există multe situații în care conformarea cu obligațiile sale în cadrul uh, Uniunii Vamale, obligațiile Turcii, Turciei uh, nu este optimă. Raportorul a dat exemple și cred că este important să știm că există mai multe situații decât uh, cele uh, menționate de raportor, care se referă uh, în special la taxe vamale, care ar fi utile în astfel de rapoarte. Și, desigur, negocierea unor relații comerciale noi presupune și rezolvarea restricțiilor comerciale, deci a problemelor existente deja. Vreau să menționez, domnule președinte, Comisia continuă activitatea pregătitoare, astfel încât uh, să fie în poziția de a face recomandări până la sfârșitul anului. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Uh, dau cuvântul raportorului. Sincero a tutti colegii pe... Mulțumesc sincer tuturor colegilor pentru intervenția lor. Reiau disponibilitatea mea de a avea o dezbatere cât mai amplă cu voi toți pentru a ajunge la un document cât mai echilibrat, dată fiind situația în care nu putem uh, să ne prefacem că totul funcționează ca de obicei. Acum, în ceea ce privește dezbaterea viitoare, aceasta este prevăzută pentru 28-29 noiembrie, când ne vom concentra în mod special asupra schimbului de opinii cu actori interesați din Uniunea Europeană, dar și din Turcia, asta în pregătirea vizitei pe care o vom face în Turcia. Mi-aș dori ca cât mai mulți colegi să fie prezenți la această întâlnire. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Încheiem astfel punctul 14 și am putea trece acum la vot, dar uh, majoritatea colegilor uh, probabil se pregătesc doar pentru ora 10 și um, suspendăm puțin uh, ședința, dar luăm la 10 fix. descrisă despre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

Wir haben gestern ja die Änderung der Tagesordnung. am decis modificarea ordinii de zi, astfel încât punctul 15 va fi tratat după punctul 21. Ceea ce face ca să votăm mai întâi punctul 16 Acordul de parteneriat și cooperare UE-Uzbekistan în ceea ce comerțul bilateral cu textile. Înainte să facem acest lucru, v-aș ruga să facem un test pentru a vedea dacă toată lumea are cartela de vot și deschid acum acest vot test. Also, äh, es scheinen noch zwei Kollegen nicht abgestimmt zu haben. Se pare că doi colegi încă nu au votat, au făcut-o acum. Închei așadar uh, votul test. Bun. Începem acum uh, votul pe marginea comerțului bilateral cu textile UE-Uzbekistan. Pentru început, uh, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. Amendamentul 27 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14, 15. Verificăm amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Din partea Comisiei AFET, alinat 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 2, 5 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă aliniatul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă Alineatul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă alineatul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și alineatul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și ajungem acum la votul final, vot electronic. Revenim la alineatul 15, sper că nu l-am votat pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu o amplă majoritate. Felicitări doamnei raportor! Trecem acum la punctul 17. este practic votul pentru rezoluția pe marginea acordului UE-Uzbekistan. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea cu o amplă majoritate. Felicitări! Ajungem acum la punctul 18. Acordul de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și Ghana. Este vorba de un vot electronic. Deschid votul. S-a închis votul și adoptă de asemenea cu o largă majoritate. Felicitări! Trecem acum la punctul 19, raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței și votăm compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem acum la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. De asemenea, se adoptă cu o amplă majoritate. Felicitări! Ajungem acum la punctul 20, raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. Votăm compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, Ba nu, revenim la amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 13, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea cu o amplă majoritate. Nu pot să-l felicit personal pe domnul raportor pentru că dânsul e în Franța acum. Ajungem la punctul 21. Aici, înainte de vot, avem o propunere de Întrebare cu solicitare de răspuns uh, oral adresată Comisiei, așa am decis ieri la reuniunea coordonatorilor și votăm acum această propunere. Cine este pentru această propunere de solicitare pentru Comisia unui răspuns oral? Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem acum la votarea raportului. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri. Care este părerea PP-ului la amendamentul 24? Împotrivă. Deci reluăm. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că e respins, dar verificăm. Amendamentul 25 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și votul final, vot final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și acum revenim. Da, și acest vot a fost uh, adoptat cu amplă majoritate. Revenim acum la punctul 15. Asistența macrofinanciară pentru regatul Iordaniei. După cum știți, Într-un trialog intens am reușit să ajungem la un acord cu Consiliu, iar rezultatul uh, este supus votului dumneavoastră acum și deschid votul. Und die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se adoptă cu o amplă majoritate, astfel asistența macrofinanciară poate fi deblocată. Mulțumesc foarte mult! Și ajungem acum la punctul 22. Este vorba de raportul cu privire la grupurile de monitorizare care au avut loc. A avut loc pe 20, 12 octombrie un grup de monitorizare la negocierile TTIP, un debriefing pentru runda a 15-a și discuții de inventariere. Garcia Vesero ne-a ținut la curent cu toate problemele care au apărut, în special acum și din perspectiva schimbării președintelui Statele Unite. Actualul grup de monitorizare a avut loc pe 13 octombrie pentru a discuta în special cea de-a doua ofertă modificată a Uniunii Europene. Raportoarea nu este aici. Apoi a mai existat un grup de monitorizare vis-a-vis -vis de comunitatea est-africană pe 17 octombrie. Domnul Scholz este prezent, poate vrea dânsul să ne povestească câte ceva? African Community Monitoring Gruppe, gibt es da was zu berichten? We had a um, deep exchange of views concerning the... Am avut un schimb de opinii în ceea ce privește procesul cu ambasadorii acestei comunități africane. Ambasadorii ne-au Ambasadorul tanzanez ne-a, tanzanian ne-a anunțat că pentru următoarea întâlnire nu există o claritate în ceea ce privește poziția celor cinci țări privind procedurile deci, probabil, trebuie să așteptăm uh, această întâlnire din uh, decembrie și apoi informația în ianuarie. Pentru moment nu avem informații în legătură cu stadiul final al acestor țări în uh, ceea ce privește continuarea uh, negocierilor, încheierea acestora. Poate că asta ia ceva timp. Pe 17 octombrie am avut un grup de monitorizare pe Ucraina. Domnul Valeza este raportor permanent, vă rog. We a good meeting with the... Am avut uh, o întâlnire foarte bună cu uh, ajunctul primului ministru. Uh, doresc uh, ucrainii să uh, continue ATM-urile pe care le avem în, uh, aceast, în acest parlament apoi uh, implementarea acordului aprofundat și cuprinzător de liber schimb care a început, la acest, a acestui an. Este clar că trebuie să ne luăm timp să analizăm situația uh, ca să știm cum să ne uh, comportăm în mod adecvat. Sugerez ca în această situație să o luăm încetișor pentru a ne asigura că analizăm uh, toate avantajele, dar și neajunsurile propunerii care există deja. Mulțumesc. A mai fost un grup de monitorizare pe Mercosur. Domnul Salva nu este prezent. A fost un schimb de opinii cu privire la negocierile care urmează să aibă loc. Știți că după o pauză lungă a intervenit o mică accelerare în negocierile cu Mercosur, iar premizele sunt pozitive. Apoi, pe 19 octombrie a avut loc un grup de monitorizare pe Asia Centrală. unde a fost vorba în special și de Uzbekistan. Tocmai am adoptat raportul și rezoluția aferentă și am uh, arătat care este poziția Parlamentului. Pe 20 octombrie a avut loc un grup de monitorizare pe Japonia. Știți că după alegerile din uh, Camera Superioară a Parlamentului din Japonia, negocierile s-au reluat au fost impulsionate, iar perspectivele încheierii unui acord cu Japonia nu sunt proaste. Așadar, perspective bune, în special și în ceea ce privește alternativa la un acord transpacific. Asta din perspectiva Japonia. Apoi un grup de monitorizare pe Mexic. Văd că este prezent domnul Moisa, care îi dau cuvântul. Yes, thank you, Chair. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am avut un uh, grup de monitorizare uh, cu două zile în urmă acesta a intervenit între prima rundă de negocieri din iunie și a doua care va avea loc în Mexic în uh, noiembrie. Prima rundă, așa cum uh, ne așteptăm, a fost mai formală. Am încercat uh, să punem bazele negocierii împreună. Cu toate acestea, pregătirea celei de-a doua runde, Comisia a pregătit și consultă statele membre propuneri de texte pentru nouă domenii începând uh, cu regulile de origine, concurența, uh, energie și materii prime, achiziții publice, deci va fi o rundă mai substanțială. Mexicanii s-au angajat să trimată niște propuneri de text la rândul lor, runda care va avea loc uh, în uh, noiembrie, între 20 și 25, uh, va discuta 12 din 18 domenii de negociere, deci va fi substanțială negocierea. Dacă uh, președintele Trump hotărăște să uh, uh, desfințeze NAFTA, înseamnă că o să ne trezim uh, cu evaluarea noilor noștri noastre ambiții uh, în această nouă lume care apare. În momentul de față, ritmul de negociere este lent, uh, au fost întreruperi ale activității, multe, multe depind de ceea ce se întâmplă în a doua rundă, ca un indicator al vitezei probabile și misiunii celor două părți, și mexicanii uh, vor fi uh, lenți în digerarea rezultatelor uh, alegerilor din Statele Unite. Vă mulțumesc! Damit, Mulțumesc! Astfel am încheiat numărul mare de rapoarte pentru grupurile de monitorizare. Dragi colegi, este o parte din activitatea noastră și în multe domenii să face schimb de informații importante, de aceea cred că este important să luăm în serios această activitate și să fructificăm rezultatele acestor discuții. Ajungem acum la punctul 23, care probabil este în centrul atenției discuțiilor de astăzi, și anume dezbaterea cu privire la încheierea acordului economic și comercial cu Canada, CETA. Astăzi am considerat că se impune să avem o discuție mai degrabă internă între membrii comisiei noastre, comisie și Consiliu. În ceea ce privește ultimii doi participanți, iată, e o problemă. Se pare că Clădirea comisiei este închisă, astfel încât reprezentantul comisiei nu poate veni. Se pare că lucrătorii din siderurgie au înconjurat clădirea în așa manieră încât a trebuit blocată. Iar uh, Consiliul nu este reprezentat nici el de reprezentantul permanent în negocieri pentru că a trebuit să participe la pregătirea Consiliului European, dar în orice caz președinția este reprezentată. Eu sper că reprezentantul Comisiei ni se va mai putea alătura ulterior. Știți că acordul a fost semnat uh, sâmbătă 30 octombrie, duminică 30 octombrie, după ce au apărut câteva tergiversări față de calendarul inițial, dar odată cu semnarea pe 30 octombrie, iată, avem un acord și în același timp un instrument care a fost semnat de guvernul canadian, de comisie și de cele 28 de guverne, precum și alte 30 de declarații. Acest pachet a fost transmis Parlamentului European și în acest sens vom demara și consultările formale negocierile vis-a-vis -vis de declarațiile care însoțesc textul. Au fost susținute și de membrii Parlamentului pentru că s-au putut aduce astfel anumite clarificări necesare în ceea ce privește cooperarea între părți. De aceea cred că a fost un exercițiu necesar să aducem aceste, aceste clarificări. Ceea ce însă nu pot să accept în calitate de președinte al Comisiei este ca, în cursul acestor negocieri, Parlamentul să nu fie informat în manieră adecvată. Consiliul ne exercitând uh, obligația pe care o are de implica și ține la curent Parlamentul așa cum se convine, cum este specificat în tratatul de la Lisabona, în ceea ce privește toate etapele negocierii. Mai ales atunci când este vorba de o situație critică. Deci acest lucru nu s-a întâmplat și cred că asta va trebui să mai discutăm încă o dată cu Comisia și cu Consiliul. Însă acest lucru nu trebuie să diminueze rezultatul, pentru că cu acest text, cu instrumentul și cu declarațiile avem un rezultat uh, complet pe care trebuie să-l evaluăm, lucru pe care îl va face acum uh, pentru început raportorul nostru, domnul Pabrix. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt trist că în momentul de față nu avem Uh, pe negociatorul Patrick Shoney aici, pentru că sunt multe întrebări pe care trebuie să le clarificăm cu comisia și cu el, pentru că este una dintre persoanele cu cea mai mare experiență în aceste negocieri. În general, putem să fim mulțumiți că în sfârșit avem o semnătură și avem uh, un acord uh, semnat cu uh, primul ministrul Trudeau, chiar dacă uh, drumul a fost destul de greu până la semnare. Asta este partea pozitivă și cred că ar trebui să ne respectăm angajamentul ferm pe care l-am declarat anterior, că, și anume trebuie să mergem mai departe cu discuții rapide aici cu privire la părțile rămase în suspensie ale acestui acord și să mergem mai departe cu ratificarea în Parlament. Pentru multe uh, părți ale acestui acord comercial avem suficiente informații. Desigur, asemenea multora din colegii mei, aș fi uh, interesat să-i pun câteva întrebări domnului Petricione în ceea ce privește modalitatea generală în care s-au desfășurat uh, întâlnirile ad hoc din ultima zi uh, cu Belgia, cum au fost organizate. Cred că acest lucru uh, merită o întrebare în legătură cu procedura. Apoi sunt o serie de întrebări cu privire la acest tip diferit de unilateral, bilateral, multilateral de uh, declarații, pentru că nu este 100% clar unde le încadrăm și cum le privim în această uh, rețea de discuții generale în cadrul Parlamentului. Cred că acestea sunt întrebările pe care aș dori să îi le adresez domnului Petricione în momentul în care sosește, însă, în general, din punctul meu de vedere și al partidului meu, uh, am rămas pe aceleași poziții, trebuie să mergem cât se poate de departe mai ales că dorim să facem acest lucru ținând uh, cont de uh, uh, cum evoluează lucrurile în Europa, în America și în restul lumii. Deci trebuie să avem acest acord cu Canada cât mai rapid. Mulțumesc că am primit uh, informații că uh, clădirea comisiei a fost redeschisă și că reprezentantul comisiei este pe drum. Am să dau acum cuvântul uh, raportorului din umbră, domnul Moisa. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Și eu sper că Mauroni se va alătura rapid până când vine și sunt convins că colegii vor avea întrebări concrete, cum am și eu. Aș dori uh, să trasez cadrul într-o oarecare măsură din punctul meu de vedere și cred că din punctul de vedere al majorității colegilor. Au fost foarte multe îndoieli și temeri legate de acest tratat. Ele nu și-au avut originea în populism sau o agendă stranie sau uh, ascuns, așa cum au uh, sugerat unii colegi. Resping orice idee uh, că colegii mei sunt populiști este normal să ai întrebări, să ai îndoieli și să încerci să aduci un sport de claritate. Din păcate, uh, claritatea a fost realizată la multe, uh, în multe aspecte, însă această claritate a fost uh, realizată în mare măsură în afară Uh, în afara acestui Parlament. Este dureros, dar aceasta este parte a uh, procesului democratic. Aș fi uh, dorit să avem o mare parte din dezbatere aici cu colegii noștri, să abordăm temerile și preocupările lor. Suntem unde suntem, avem această listă lungă de declarații și trebuie să realizăm o claritate în ceea ce este claritatea declarațiilor, dacă le votăm sau nu ar fi interesant și sper să aud de la Mauro, reprezentantul Comisiei, să vedem cum uh, își propun să urmărească acest program de lucru care este conținut în declarația Comisiei în ceea ce privește rezolvarea uh, litigiilor uh, uh, între întreprinzători și state și, de asemenea, în parlamentele naționale. De asemenea, ar fi interesant să vedem uh, uh, problema uh, agriculturii la care s-a referit uh, Belgia, dacă acest lucru va funcționa, uh, hotărârile uh, Belgiei, dacă pragurile adoptate sunt adecvate și nu vreau să listez toate întrebările. Colegii le vor pune mâine le vor pune lui Mauro când sosește astăzi. Dar uh, cred că e important uh, să spunem, mai ales în lumina ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite ieri, uh, alegerea lui Trump, și tipul de discurs pe care îl aduce, care nu este sceptic în legătură cu efectele negative ale comerțului, cum Uh, luptăm uh, uh, globalizare, multe lucruri spuse foarte dur, inclusiv desfințarea NAFTA. Partenerii canadieni, indiferent de ceea ce care este părerea noastră în legătură de, cu dispozițiile din text, text, trebuie să ajungem la o claritate este un imperativ moral și politic să hotărâm să avem uh, consimțământul și votul nostru ca o reacție decentă la ceea ce se întâmplă în lume și cu alegerile americane. Deci, suntem de acord sau nu cu anumite probleme din text, însă trebuie să ne dăm un aviz uh, general cu privire la CETA ca un semn de decență față de partenerii uh, noștri canadieni care Uh, vor uh, sfârși prin a fi izolați uh, în America dacă Trump se ia în serios și face jumătate din din cele pe care și le-a propus. <laughs> În esență, Canada ar putea peste o generație sau așa ceva să se alăture Uniunii Europene în stilul acesta. Deci trebuie să facem lucrurile cât mai rapid cu putință și cât mai lin cu putință dar să nu evităm o dezbatere reală de care ar fi trebuit să o avem uh, în Parlament, uh, în acest Parlament, indiferent de rezultatul final. Mulțumesc, domnul Kemper, pentru ECR. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să completez ce a spus antevorbitorul. Alegerea um, domnului Cian ca președinte va schimba ambianța, starea de spirit legată de comerțul uh, liber, într-o notă pozitivă sau negativă și e clar că se va crea o nouă ambianță. E clar că tot tipul este periclitat, nafta la fel um, a fost discutat, a fost menționat. Îmi dau seama că există um, o importanță foarte mare pentru Canada dacă uh, Um, Trump chiar uh, dă curs amenințării pe care a făcut-o că o să părăsească nafta și are și consecințe asupra CETA. Dar, în realitate, până la urmă, CETA este un acord foarte bun, cel mai bun al europene, foarte ambițios, cel mai bun pe servicii, dar uh, sunt chestiuni care s-au mai pierdut uh, din text. Este cea mai mare înțelegere comercială pe care am făcut-o cu un partener comercial de proporții, lucru care este în sine important. Deci e foarte important să mergem mai departe, pentru că altfel o să râdă lumea de noi. Oricum, am început să fim având în vedere de poziția Valoniei și bun, e democrație, asta este, dar era să pierdem această înțelegere, a fost destul de jenant. Deci trebuie să mergem mai departe și să promovăm avantajele acestea. Ehm, ce e bine este că mm, deci noi putem să aplicăm Uh, acordul uh, încă de la începutul anului viitor și să mergem și mai departe și cred că este un exemplu bun pentru întreaga lume. Mulțumesc! Mulțumesc acum pentru liberal Marie Șache. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nici nu mai știu de câte ori am avut ocazia să discutăm despre CETA. S-au spus deja foarte multe, dar sigur, salut orice ocazie de discuție despre de ce e important CETA și de ce trebuie să ne asumăm răspunderea ca să ne asigurăm că este pus în aplicare cât se poate de repede. Am fost activ în a discuta o serie de chestiuni și mă bucur că se reflectă în rezultatul final și aici sunt de acord cu colegul să că nu trebuie să lăsăm deoparte toate criticile, pentru că noi ca reprezentanți trebuie să tratăm aceste chestiuni, însă nu ar trebui să ne facem idei greșite despre agenda ascunsă a unora care fac proteste față de um, acordurile comerciale. Să spun sincer, mă cam surprinde faptul că uh, avem, de exemplu, un război absolut îngrozitor în Siria și văd foarte puțini uh, protestatari care să ne condem, să condamne acțiunile de acolo. La fel când uh, facem exporturi de arte uh, către uh, țări unde nu se respectă drepturile omului. Nu văd oamenii că ies în stradă, dar ce este văzut ca o mare amenințare este acordul cu cu Canada și asta, singur, sincer, nu prea înțeleg foarte bine. Dar uh, ultima parte a negocierilor um, a fost într-adevăr destul de presărată de incidente și trebuie să tragem niște învățăminte de aici pentru că nu vrem să se mai repete. Nu avem timp de pierdut, trebuie să încheiem acest proces într-o manieră mai profesionistă, mai bună decât uh, în ultimele săptămâni. CETA este un acord progresivi și cetățenii din ambele părți ale uh, Atlanticului ar trebui să înțeleagă acest lucru. Aș vrea, domnule președinte, să faceți parte din acest proces, să vă gândiți la ce s-a întâmplat. S-a spus că o parte din discuțiile au, fost, au expus complet Parlamentul. Uh, nu știu exact ce fel de consultări uh, au fost făcute cu dumneavoastră, cu cu comisia noastră, dintr-o dată ni se ia rolul pe care avem în aceste procese. De asemenea, ne trebuie și claritate în ceea ce privește mandatele statelor membre, rolurile diferitelor instituții și cred că trebuie să subliniem nevoia de respectarea tratatelor. De asemenea, ne trebuie claritate față de cetățenii noștri cu privire la cine poate să ia măsuri de atenuare în ceea ce privește efectele negative potențiale ale comerțului. Acest lucru trebuie să se întâmple la nivel național și mie mi s-a părut că discuțiile de ieri la zilele politicii comerciale, dacă le-ați pierdut cumva, am avut uh, niște contribuții foarte valoroase pentru discuțiile pe care le avem. O chestiune absolut esențială care a reieșit de la mai mulți uh, vorbitori este că trebuie să le oferim cetățenilor pe care îi reprezentăm mai multă claritate cu privire la ce pot și ce nu pot să facă acordurile comerciale, pentru că sunt și speranțe și temeri exagerate mm, care sunt mm, uh, din ce în ce mai departe de realitate și trebuie să mm, ne spunem clar ce se poate și ce nu se poate face prin acorduri comerciale, pentru că altfel să ajungem într-o um, situație și mai confuză ca până acum, însă cred că este esențial um, acum mai mult ca în trecut Uh, ca un european să arate că este un negociator serios, um, uh, excepțional și să se comporte mai mult ca un actor global. Având în vedere noul președinte al Statelor Unite și uh, atitudinea pe care a arătat-o acesta față de normele internaționale și acordurile internaționale, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe Europa și ar trebui noi să ne asumăm răspunderea am uh, făcut eforturi ca să ne asigurăm că comerțul uh, stabilește și respectă standarde mai înalte și că mergem în mână cu valorile pe care le um, respectăm și trebuie să mergem către um, norme de secol 21 în aceste acorduri și trebuie să-i contestăm pe cei care consideră că comerțul ar putea să fie folosit ca un instrument pentru distrugerea Uniunii Europene și care a vrut să folosească pentru a submina valorile pe care le-am construit uh, practic de la sfârșitul cel de război mondial. Deci trebuie de asemenea să le spunem clar celor care sugerează că tot putem să negociem, să negociem, că de fapt procesul s-a terminat, mă bucur că s-a terminat și toți trebuie să reținem uh, ce e important aici, uh, imaginea de ansamblu de asemenea. Domnul președinte, mulțumim foarte mult, doamna Șacă. Acum, Mauro Prodigino a venit, a reușit să facă o gaură în zidul metalurgiștilor. S-au pus mai multe întrebări de către vorbitori, mai ales legate de procesul de găsire a instrumentului și declarația privind uh, Apoi, situația instrumentului și a declarațiilor și ce se va face în continuare, care este programul de lucru pentru a îndeplini tocmai angajamentele din declarație cu privire la ICS și ce înseamnă clauza de salvgardare pentru agricultură pentru partea belgiană. Cred că Acestea au fost întrebările de până acum, dar sunt sigură că o să mai fie și alte. Acum urmează uh, Goe. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să contez faptul că această comisie nu își face treaba și nu vrea o rezoluție cu privire la un acord important, așa cum este CETA. Nu este un acord uh, comercial și reprezintă standarde în domeniul sănătății, um, a siguranței alimentare și în domeniul muncii și noi trebuie să ne exprimăm uh, opiniile. Și Curtea Constituțională din Germania a luat o poziție și există um, declarații mm, suplimentare și Canada a venit cu propriile sale adăugiri. Este foarte complex și reprezentanții ar trebui să aibă un cuvânt de spus aici. Există chestiuni uh, foarte importante, multe probleme legate de, uh, între sistemul juridic european și mecanismul de protecție a investițiilor, apoi uh, competențele, puterile care sunt atribuite uh, Um, sistemului juridic, acordurile cu Singapore, apoi valoarea declarației interpretative a Comisiei și reprezentanții poporului ar trebui să-și uh, exprime uh, părerile în acest sens. Mai există și uh, costurile aici. Um, deja avem câteva poziții care au fost exprimate cu privire la creștere, locuri de muncă și, și reprezentanții poporului trebuie să spună ceva aici. Apoi, uh, ultimele evoluții, reacția lui Donald Trump, Trump care a luat o poziție foarte fermă față de acordurile comerciale. Rezultatul um, referendumului privind Brexitul și acesta are un um, impact foarte mare pentru că regatul uh, Unit este cel mai mare partener comercial al Canadei, iar restul, uh, restul Uniunii Europene crește po poziția împotrivă. E clar că nu se poate face o soluționare normală a, a um, acestor uh, conflicte. Am avut uh, probleme legate de TISA și de tip, dar aici um, de ce nu există aceleași um, dispoziție? Există vreo explicație? Primul ministru Marc Rute a spus că Parlamentul nu e, european nu este un parlament. Este denumit așa, dar nu este cu adevărat un parlament. Și aici uh, sunt de acord cu ce a spus. Vorbea uh, astfel în fața Parlamentului European în fața Parlamentului uh, neerlandez. Deci trebuie să spunem clar că Parlamentul European nu este un uh, parlament uh, mm, adevărat, este o instituție aparte. Asta spunea premierul Mark Rutte. Politica comercială a Uniunii Europene este legată oricum de relația cu statele membre. Deci, Consiliul are o pondere mai mare și aș spune că nu este situația cea mai strălucită. Până acum CETA n-a fost um, examinată așa cum trebuie și acum trebuie să um, avem proceduri normale, să facem o verificare concretă. Nu știu de ce trebuie să ne grăbim. După șapte ani de negocieri, trebuie să avem o abordare democratică și să avem o dezbatere corespunzătoare, astfel încât să facem o examinare cum trebuie. Noi trebuie să dăm socoteală și tocmai asta trebuie să facem. Public. Domnul președinte, trebuie să lămuresc publicului câteva lucruri. În primul rând, este vorba de un organism ales cu o răspundere clară în ceea ce privește comerțul. Noi ne îndeplinim această obligație în mod foarte clar examinăm toate acordurile comerciale cu mare atenție și uneori le acceptăm, alteori, cum am făcut în perioada anterioară, le respingem. Aceasta este răspunderea noastră și noi, ca organism ales democratic al Uniunii Europene, ne îndeplinim această îndatorire și în niciun caz nu e nedemocratic ce se întâmplă aici. În al doilea rând, grupurile politice din această sală au hotărât să nu avem o rezoluție a Comisiei, ci o rezoluție a grupurilor politice în plenară, ca să fie implicați toți membrii Parlamentului. Nici acest lucru nu este nedemocratic, ci este unul foarte democratic, implicarea tuturor membrilor Parlamentului în grupurile lor politice. O să avem o rezoluție, un cuvânt de spus cu privire la CETA din partea Parlamentului European, organismul ales democratic al Uniunii Europene. Asta ca să fie clare lucrurile. Urmează acum Tiziana Beghin. Excuse me, Yannick Jadot is not here. Scuze, Yannick Jadot nu este aici, însă Ska uh, este de față. Thank you indeed, the majority of... Mulțumesc foarte mult. Majoritatea acestei comisii a hotărât să nu avem o rezoluție de însoțire, dar avem o serie de documente noi foarte interesante pe care am discutat. Avem instrumentul comun, precum și declarațiile Consiliului și mai multor state membre. Comisia și eu cred că și Consiliul sunt de față acum am auzit foarte multe lucruri despre instrumentul comun și am cerut uh, un aviz juridic cu privire la rolul obligatoriu al instrumentului comun și mai ales al declarațiilor Consiliului. M-ar interesa foarte mult să aflu de la Consiliu sau de la președinție, care este uh, caracterul juridic al acestor declarații. Când despre instrumentul comun, cred că există câteva aspecte pozitive în acesta, mai ales uh, când e vorba de achiziții uh, publice, și se spune că criteriile sociale de mediu și de muncă pot să fie folosite, un lucru foarte important în text. De asemenea, uh, programele de securitate și de asigurări sociale. Uh, instrumentul uh, comun clarifică faptul că acestea sunt exceptate de la cerințele de regularizare și, de asemenea, e clar că salutăm această mm, modificare. Mai sunt și alte chestiuni mai sunt alte probleme unde nu suntem mulțumiți, dar uh, trebuie să spun că la aceste două puncte am observat niște progrese, lucru bun. Însă, au mai rămas alte chestiuni deschise. În mare, cu privire la dezbatere, e foarte bine că avem o dezbatere europeană cu privire la politica comercială. Niciodată n-am avut nicio dezbatere cu privire la politica comercială. E foarte bine că acesta să iasă la lumină și cred că toată lumea trebuie să aibă ocazia să-și prezinte argumentele, să și le expună în public. Cel puțin eu fac acest lucru în mod periodic și n-ar trebui să ne temem de acest lucru, pentru că este important să avem și o discuție generală despre ce ar trebui să fie viitorul politicii comerciale europene și cred că uh, prea multe probleme au fost uh, incluse în aceste politici comerciale și ar trebui să avem o discuție în această comisie despre cum vrem să rate acordurile comerciale în viitor și de asemenea discuție despre procedură, pentru că și aici partea a fost destul de încurcată și nu ar trebui să fie așa. Și comisia Inter ar trebui să aibă un rol mai mare de jucat aici. Sigur că da și avem și propuneri despre cum ar trebui să se îmbunătățească procedurile, de exemplu prin implicarea Parlamentului European, inclusiv din procedura de mandatare și nu avem o situație în care uh, Comisia propune cu mandat, Consiliul uh, este de acord cu acesta, noi nu-l vedem, sperăm că mă rog, putem să ajungem niște modificări, dar nu avem un cuvânt cu adevărat de spus. Deci vrem uh, cu adevărat o discuție cumva uh, separat de acordul acesta pe care îl discutăm, ca să vedem cum vrem să facem lucrurile în viitor. Și aș mai avea, um, pe lângă um, um, chestiunile juridice ale declarației, declarației um, Consiliului, a mai fost o solicitare din partea Belgiei. Vreau să se stipuleze că dacă capitolul ICS nu este modificat, atunci um, Um, nu o să semneze, nu știu, cum președinția um, uh, Consiliului, pot să-mi explice cum se va întâmpla. S-a semnat um, acordul CETA, dar dacă înțeleg bine, acordul belgian spune că trebuie să se modifice capitolul ICS, altfel nu semnează acest acord. Pare că există o contradicție aici. Și care este calendarul, orizontul de timp în ceea ce privește solicitarea Curții Europene de Justiție? Noi, ca verzi, uh, sprijinim foarte mult acest aspect. De asemenea, nu vreau să mai spun uh, mai mult despre calendar, dar mai era și problema implicării parlamentelor um, um, naționale. Există acum uh, această dezbatere cu parlamentele naționale, dar de fapt înseamnă doar um, Comisia pentru Comerț a fiecărui parlament în parte, ceea ce mi se pare destul de puțin. Aș solicita colegilor și domnului raportor cu precădere să facă o solicitare să nu fie vorba doar de o persoană de la un Parlament Național să vină la un prânz, o oră sau două. Nu știu cât o să facă deplasarea până la Bruxelles doar pentru acest lucru. Trebuie să ne asigurăm uh, de implicarea Parlamentului Național, trebuie să luăm în serios acest lucru. A fost o promisiune pe care am, f- am făcut-o nu doar în acest Parlament, dar și în statele membre și doar un reprezentant la un prânz uh, nu mi se pare că e destul. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Tiziana Beghin. Grazie, președinte. Gra Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am pierd vorbit atât de mult de CETA în acești ultimi ani că n-aș putea decât să mă repet. De aceea astăzi vreau să vin cu alt raționament, mai general. N-a fost uh, necesară acțiunea anumitor guverne, manifestarea cetățenilor și nuul Valoniei. Totuși, uh, Acordul a fost semnat și opoziția Valoniei a fost călcată în picioare de focul de armă uh, comun din partea Comisiei și a mai multor guverne europene. Noi știam de la bun început acest lucru se va întâmpla, că ar fi o, un fel de poveste ca uh, între Gol, Goliat și David. Dar în orice caz este un acord care creează pentru prima dată o justiție privată lucru care a fost uh, prezentat în Europa ca un fel de opoziție din partea unei regiuni minuscule care vine să pericliteze viitorul Europei. Eu cred însă că aceste acțiuni sunt importante. Unii colegi uh, au spus că democrația din Europa este în pericol. Um, pentru că o regiune mică, care până la urmă este mai mare de la anumite state membre, a îndrăznit să blocheze un tratat și totuși uh, a fost ratificat acest tratat și tocmai pentru că a fost semnat este în pericol democrația. Eu cred că prin această justiție privată cre- creăm organisme care ne pot uh, modifica uh, legislația. Și de aceea democrația este în pericol, pentru că așa cum s-a procedat într-o una în uh, Europa, este suficient să repeți un vot dacă nu a ieșit așa cum trebuie. Brexitul și alegerile din Statele Unite ne arată însă contrariul. Pentru că uh, insistăm să spunem că astfel de comunități lovite de globalizare uh, trebuie luate peste picior și continuăm cu liberalismul. Eu cred că până când nu se va ține cont de toate părerile din Uniunea Europeană, Uniunea, uh, Comisia Europeană va rămâne la volanul unui, unei mașini care se dezmembrează. Eu sper că vom fi suficient de curajoși să spunem nu acestor tipul de tratate și să negociem tratate care să fie mai curajoase și mai echitabile. Yeah, we'll speak for... Mulțumesc. Nu știu cine vrea să vorbească în numele NF. Domnul Obermaier sau cine? Da, vă mulțumesc, domnule președinte cu acest nou tratat o să impuneți uh, europenilor un regim foarte strict, o să vă descriu pe scurt. Cu excepția câtorva servicii, serviciile publice o să fie um, liberalizate și um, incluse într-o logică de comerț. O să folosiți toate um, trucurile de la OMC ca să împiedicați statele să-și protejeze în mod legitim cetățenii prin um, paradigma a liberului schimb o să aduceți um, uh, cetățenii francezi la pământ pentru că o să fie expuși la o concurență neloială. Deja agricultorii noștri, crescătorii, se află cu situații foarte um, dificile deja. O să aibă concurenți neloiali în canadien pentru că costurile acestora sunt mai scăzute pentru că folosesc uh, masiv hormoni, antibiotice și alte uh, tehnici ultraintensive chiar um, și categoriile pe care vreți să le um, protejați, de exemplu, denumirile de origine protejată, uh, nu vor fi uh, decât foarte limitate în practică. Apoi, excepțiile pentru multinaționale împotriva statelor noastre au fost uh, camuflate cu proceduri retorice um, în diferite tipuri de tribunaluri. Vorbiți de, tribular, de tribunaluri publice, dar, de fapt, cheltuielile și, de fapt, instanțele o să fie plătite uneori de multinaționale foarte generoase. Apoi, parlamentele naționale nu o să aibă mm, un cuvânt de spus. Dacă spun nu, instituțiile ce o să facă? Mm, o să le zică să tăcesc pentru că noi avem o putere superioară. Acum îl mai avem și pe mm, Donald Trump, care este președinte al primei puteri naționale și care a spus că Statele Unite o să devină protecționiste, uh, urmărind um, politica Chinei, care este um, prosperă. O să rămâneți în continuare lideri dogmatici, în timp ce ceilalți uh, adoptă o politică în mod clar opusă cele pe care o duceți dumneavoastră. Mulțumim foarte mult. Urmează Daniel Caspari. Dragi colegi, dragi colegi, și eu am senzația că din ce în ce mai mulți oameni sunt îngrijorați. Ce se întâmplă cu globalizarea? Cum vom reuși să ne impunem în um, concurență cu țări precum China, India, Brazilia și așa mai departe? Și când vedem, vedem și cum demonstrează astăzi lucrătorii din siderurgie, vedem că mulți oameni se tem și trebuie să găsim și noi un răspuns. Pe de altă parte, foarte multe locuri de muncă din Uniunea Europeană depind de comerțul exterior. Știm că pro miliard de exporturi, circa 14.000 de locuri de muncă noi se creează în Uniunea Europeană și dacă vrem sau nu, globalizarea are loc. Și avem opțiunea să nu participăm deloc, așa cum procedează Corea de Nord și cred că n-ar fi bine să alegem această cale, sau nu Uh, sau participăm și atunci încercăm să modelăm globalizarea. După ce reguli are loc comerțul, cum anume asigurăm uh, Uh, respectarea regulilor uh, Organizației Internaționale a Muncii, cum asigurăm uh, diversitatea noastră culturală, drepturile fundamentale, arhitectura culturală, cum reușim ca să îmbunătățim posibilitatea de export, în special pentru IMM-uri, pentru ca și acestea să creeze mai multe locuri de muncă. Cum anume asigurăm pentru economia noastră de export accesul la piețe, dacă din ce în ce mai multe țări își protejează piețele? Cum ne asigurăm că și furnizării noștri, deci foarte multe uh, companii care ele însele nu exportă, dar care furnizează bunuri pentru companiile care exportă să își mențină portofoliu cum protejăm agricultura noastră și cum asigurăm în același timp posibilitatea ca produsele uh, uh, să, poată fi vândute mai bine în afara Uniunii Europene cu protejarea indicațiilor geografice. Și, dragi colegi, la aceste întrebări CETA oferă răspunsuri foarte bune. Și acum se negociază deja de 5 ani și nu vom adopta acest acord în procedură de urgență, așa cum uh, încearcă să insinueze anumiți colegi, ci tratatul, acordul există deja de peste 2 ani, au existat deci chiar și îmbunătățiri în ceea ce privește uh, um, <clears throat> cursurile de arbitraj și mi-aș dori să arătăm mai clar că noi, Parlamentul European, am fost implicați pe parcursul acestor șapte ani. Sigur că am participat deja de la acordarea mandatului. Întotdeauna am avut deja un schimb de vederi eh, periodic cu Comisia, dar și cu parlamentele naționale. Am instituționalizat de-a dreptul acest schimb de vederi periodic cu uh, Parlamentari din parlamentele naționale cu funcționari din aceste parlamente și pe 20 de no, 29 noiembrie am făcut-o din nou. pentru că la aceste reuniuni pot participa toți colegii din Parlamentele Naționale care doresc să-și expună părerea. Și dacă vorbim despre agricultură, de pildă. Nu cu CETA există pericolul ca mm, carne, care există hormoni, să ajungă în Europa, ci fără. Deja am fost uh, condamnați de anumite curs de arbitraj în acest sens. Iar acum, cu acordul CETA, canadienii vor produce pentru export în baza standardelor noastre. Și știu fermieri din Canada care uh, spun deja de pe acum că își vor schimba standardele de producție și vor folosi standardul mai înalt european, nu doar pentru a furniza la export, ci pentru a face publicitate și în Canada cu aceste norme superioare. Iar și în ceea ce privește indicațiile geografice, nici aici nu limităm absolut nimic. E greșit, ci adevărul este că nu toate din cele 41 și, sau din cele 1000 de indicații geografice protejate, am putut să le protejăm în Canada. Dar astăzi niciuna dintre acestea nu sunt protejate. Și iată că am creat totuși un precedent ca în sfârșit în America de Nord cineva să accepte că există ceva de genul indicațiilor geografice protejate. Și dacă vom revizui CETA poate peste 5 sau 10 ani, atunci uh, vom putea spune canadienilor că există câteva indicații, 140 la număr protejate acum, dar vrem ca și restul să fie. Deși deci din acest punct de vedere CETA nu este un pericol, așa cum s-a spus, ci este un progres tocmai pentru a-i ajuta pe noștri. Der kommunalen Daseinsvorsorge, es wird keinerlei Zwangsprivatisierung geben, der kulturelle Bereich ist geschützt iar în ceea ce privește serviciile publice, nu există uh, niciun fel de problemă nici aici. Eu sper că acest acord va putea fi votat în Parlament în cursul acestui an și sper că și statele membre vor fi de acord cu acest acord care este într-adevăr bun, însă vă solicit în primul rând să avem o dezbatere echitabilă. Haideți să nu mai punem accentul doar pe părțile negative. Știu că dezbaterile de care au avut loc până săptămâna trecută au fost oarecum jalnice. Cred că în uh, perspectiva subsidiarității, fiecare trebuie să decidă acolo unde se pricepe mai bine iar uh, deciziile europene trebuie luate aici și în acest sens vom face tot posibilul ca și pe viitor Uniunea Europeană să poată modela globalizarea. Globalizarea are loc și de aceea Uniunea Europeană este datoare cetățenilor nu să ne ascundem de globalizare, ci să o modelăm noi. Și în acest sens CETA este cel mai bun instrument. Dankeschön und nun ist Maria Arena dran. Merci. Uh. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Arena. Înainte uh, o dezbatere uh, cinstită nu este cea care uh, critică Corea de Nord uh, punând acest lucru în gura comisarului Oettinger. Deci nu trebuie să insultăm pe ceilalți, deci cer ca această corecție să se aplice de ambele părți și nu numai de o singură parte. Al doilea lucru pe care vreau să spun, bineînțeles că suntem de acord cu comerțul internațional. Ne trebuie un uh, comerț internațional și acesta există. Și uh, trebuie să-l reglementăm. Suntem de acord. Astăzi, în aceste reguli, vedem că nu toate sunt uh, garantate și când am uh, văzut uh, uh că valonii au pus întrebări de 2 ani încoace pentru anumite reguli, de ce nu au pus aceste întrebări în uh, Parlament, unii din noi au făcut-o și n-au primit răspuns. Deci există poziții care se adoptă și poate poziții destul de puternice, să totuși au fost adoptate. Vreau să spun însă că dacă nu ar fi existat această incertitudine în ceea ce privește caracterul mixt al acestui acord, care a fost introdusă nu de valoni, de belgeni sau de uh, alt mic stat al acestei mari Uniuni Europene, incertitudine care a fost uh, cerută uh, Consiliului de către uh, Franța și Germania în ceea ce este caracterul mix și Comisia a răspuns pe plan politic spunând noi considerăm acest acord mixt. Din momentul în care există o decizie de acest timp care consideră că actorul este mixt, este o decizie politică și aș fi dorit să fie o uh, decizie a CEJ. În acest caz n-ar fi putut fi contestată nici de unii, nici de alții. Astăzi avem o uh, decizie politică în ce caracterul mixt și acuzăm uh, statele membre că își fac treaba. Din momentul în care are competențe, își exercită competențele în privința părții care îl privește vreau să spun că dacă această adunare democratică, și trebuie să o respectăm uh, ca adunare democratică, statele membre, în momentele în care au această competență, sunt la fel de democratice ca și această adunare. Trebuia să clarificăm această problemă uh, legată de uh, caracterul uh, mixt și să evităm discuțiile între Consiliu și Comisie. Aș vrea să așteptăm uh, decizia Curții Europene de Justiție înainte de a vota acest acord, pentru că nu știm ce votăm. Nu știm care este competența noastră exclusivă în ceea ce privește sau în calitate de Parlament European și ce ține de competența statelor membre. Deci vom vota ceva uh, cu o intrare în vigoare uh, provizorie, însă nu știm ce va intra în vigoare uh, provizoriu sau nu. Și asta adaugă o nouă dificultate. Aceste declarații interpretative, care sunt de mai multe tipuri, sunt instrumente care uh, sunt obligatorii din punct de vedere juridic, declarații cu ansamblul părților sau declarații unilaterale ale statelor membre. Și aceste trei statute juridice diferite fac ca noi să nu știm ce vom vota încă o dată aici în cadrul Parlamentului. Eu să iau un exemplu. Vom vota un acord de liber schimb cu Canada în care uh, există ICS-ul. Și totuși, Belgia a spus nu vom ratifica acordul atâta vreme cât ICS-ul nu este modificat. Ceea ce vrea să spună uh, și reprezentantul Comisiei va trebui să ne spună. Deci că nu va exista un ICS aș, așa cum se prezintă acum. Ce ICS vom avea? O să votăm un ICS a cărei formulă este cea care ne-a fost prezentată, știm că nu va putea fi ratificat pentru că un stat membru nu îl va ratifica, deci nu poate să intre în vigoare. Comisia ne spune, îmi iau angajamentul să-l modific, dar noi nu știm cum va modifica. Deci votăm versiunea A ICS care va fi modificată, nu știm dacă acest lucru va fi acceptat, dar totuși o votăm aici în Parlamentul European. Mi se pare că aici uh, avem de-a față cu un amatorism de necrezut și domnule președinte a spus că trebuie să respectăm democrația în această instituție. Trebuie să refacem treaba de parlamentari europeni. Nu ceea ce uh, s-a votat în capitalele noastre. Uh, eu cer uh, ca să avem toate informațiile la dispoziție, informații practice, concrete, în legătură cu ceea ce vom vota în săptămânile ce urmează. Și în felul acesta vom fi credibili. Dacă nu știm ce vom vota, o să fim atacați de populație care va spune ați apăsat butonul verde, dar nici măcar nu știți ce ați acceptat sau mă, butonul roșu pentru că nu știți măcar ce, a, ce ați respins. Vă cer la din partea Comisiei, a Consiliului și a acestui Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tacula. Hyvän ja kiihkeän puheenvuoron jälkeen. Mulțumesc. Iată că după aceste două intervenții destul de aprige din a domnului Caspari și a doamnei Arena, poate că se impune să spun ceva mai liniștitor, pentru că dezbaterea pe care o avem uh, astăzi și care a fost purtată și în statele membre a arătat că de politica comercială sunt legate foarte multe incertitudini. Profitând de prezența Comisiei Europene, aș dori să întreb ce stat membru a comunicat până acum Comisiei sau Consiliului că ar avea de suferit de pe urma acestui acord sau că este împotriva acestui acord. Eu am senzația că toate statele membre, indiferent uh, ce consideră guvernul respectiv despre adâncirea unei integrări europene, consideră totuși că acordurile comerciale uh, sunt mai profitabile atunci când uh, sunt uh, rezid în puterea a 28 de state membre. Eu vin dintr-un stat membru mic. La noi, cei mai aprici uh, comuniști, dar și conservatori, îmi spun că trebuie să mă ocup ca CETA să treacă, astfel încât să putem obține mai multe contracte. Constatăm că există o colaborare între patronat și sindicate în acest sens la noi. Există, desigur, și ONG-uri care sunt foarte active în mediile sociale, dar paleta politică de la stânga la dreapta este de aceeași părere. și între partidele politice nu există un zid în această chestiune. Atunci când vorbim despre zid politic, astăzi s-a amintit uh, de mai multe ori viitorul președinte Trump. Cred că nu trebuie să luăm ad literam ceea ce a spus pentru că probabil este vorba de cu totul altceva. Vom vedea ce va urma, însă eu cred că această comisie în mare este de acord cu aplicarea CETA și vom vedea ulterior care este perspectiva guvern, viitorului guvern al Statelor Unite în ceea ce privește relațiile comerciale cu Europa. CETA a fost considerat un acord mixt, ceea ce face ca ratificarea acestui acord să devină oarecum nesigură. Eu consider că astfel de acorduri pe viitor ar trebui să fie în exclusiva competență a Uniunii. Va trebui să așteptăm să vedem ce va spune Curtea Europeană de Justiție în acest sens. Personal, însă cred că ar trebui să ducem mai departe Uniunea Europeană ca un organism de state independente, dar va trebui să acționăm împreună. Mă bucur că acordul CETA continuă acum și că sper de asemenea ca ratificarea și la nivel național să aibă loc cât se poate de rapid, astfel încât acordul să poată fi pus în aplicare cât mai repede. Mă bucur și că am avut o dezbatere deschisă aici, dar desigur atunci când avem astfel de discuții, este important ca tot ceea ce poate fi interpretat uh, greșit să fie corectat. Sper de asemenea că noi, în calitate de legiuitori și parlamentari, să vorbim clar și să încercăm măcar să înțelegem corect ce spun alții și să nu facem declarații uh, doar de natură politică, încercând să interpretăm altfel spusele altora. Important este acum să găsim o linie comună în uh, favoarea europenilor și a regiunilor noastre. În... Mulțumesc, Emmanuel Noel. Oui, moi je, je... Mie mi se pare extrem de pozitiv faptul că opinia publică Uh, s-a interesat de dezbaterea CETA. Este un semn uh, pozitiv și ar trebui să ne bucurăm noi, uh, parlamentari care dezbatem comerțul internațional, să vedem că aceste probleme sunt în centrul atenției mediei, asociațiilor și așa mai departe. E foarte bine. E un subiect care interesează oamenii și, desigur, și asta mi se pare evident, Oamenii au înțeles că există riscuri, dar și oportunități. Și e bine că lucrurile stau așa. Toată lumea vorbește de Donald Trump, însă în centrul campaniei a fost problema liberului uh, schimb. Nu numai la republicani, dar și la democrați, pentru a ști exact dacă NAFTA a avut uh, efecte pozitive sau negative. De luni întregi discut acest lucru și uh, rezultatele nu sunt glorioase. Deci, avem aceeași dezbatere în Europa. Foarte bine. Eu nu înțeleg cei care spun da, statele care se opun sunt caricaturale, sigur, sunt tot felul de fantasme care circulă. Dar, pe de altă parte, spun, uh, uh, dacă sunteți împotriva acestui tratat, sunteți nostalgici ai Coreei de Nord. Sigur, Sincer, constat în acest Parlament că atunci când un stat mic, cum este Luxemburgul, uh, plânge uh, în materie fiscală, nimeni nu se emoționează. Dar atunci când o regiune care este mai mare decât multe state europene, care pune întrebări, pentru că avem un acord mix, toată lumea se emoționează, uh, devine plângăcioasă. Deci, Uh, discutul lui Paul Manie, uh, prim-ministrul uh, Valoniei. El n-a făcut decât să exprime în manieră rezonabilă faptul că în toate statele membre, nu știu care este dezbaterea în Germania sau în Regatul Unit, însă în Franța, dacă ar, ar exista un referendum pe CETA, ați vedea rezultatul. Îndoielile care au fost exprimate de guvernul Valon privesc majoritatea popoarelor europene. Apoi, dacă analizăm textul serios, sunt uh, chestiuni, chestiuni care sunt în uh, suspensie. Prima, care n-a avut niciun răspuns din partea Comisiei sau Consiliului, nici din partea serviciilor Parlamentului, uh, câștigurile economice scontate. Pentru că, uh, sigur, uh, CETA nu este foarte ambițios din punct de vedere al uh, câștigurilor economice. Când comparăm studiile rare pe care le avem la dispoziție, nu este foarte clar. Asta este primul lucru. Al doilea lucru, în legătură cu ce a spus domnul Caspari, un lirism în legătură cu ceea ce CETA va aduce agriculturii europene. Însă lucrurile sunt uh, puțin uh, mai simple. Am avut un contingent de vacă de porc și carne de uh, porc suplimentar care vine în Europa. Foarte bine. Numai că jumătatea acestui contingent trebuie să fie absorbit de britanici. Uh, suntem însă în plină procedură de Brexit. Ce o să facem cu această situație pe care o avem? Trebuie să recondiționăm uh, tonele, să revedem tonele de carne de vacă și de porc. A treia întrebare. Sunt îndoieli foarte multe la număr în legătură cu declarațiile, interpretările, uh, declarațiile comune care se află în fața noastră. Sigur, trebuie să le discutăm. În primul rând este uh, compatibilitatea între ISS și uh, tratatul european. Apoi, din punct de vedere al Franței, constituționalitatea unor uh, dispoziții. Există profesori de drept constituțional care au venit cu o un document în Franța care spun că dacă nu suntem uh, atenți cu cooperarea, uh, putem să cădem în anticonstituțional. Apoi, uh, caracterul juridic al declarațiilor suplimentare, legitimitatea mecanismului de aplicare provizorie. Eu nu înțeleg. Germania a obținut un mecanism de opt-out pentru aplicarea provizorie. Belgia, la fel. Dar aceste state sunt afectate sau nu? Nu știu, n-am înțeles. În același fel, în declarația Comisiei există principiul precauției, însă instrumentul uh, uh, interpretativ uh, comun Canada-UE nu există o astfel de interpretare. Uh, deci acest lucru este combătut de eh, Statele Unite și de Canada. Ce text o să alegem în felul acesta? Sunt lucruri care sunt în suspensie, nu sunt eh, fantasme sau nostalgii după Corea de Nord. Sunt chestiuni eh, cât se poate de reale în legătură cu care se adresează întrebări ar fi bine să putem să dezbatem, să avem timpul, dar, încă o dată, să ne bucurăm că cetățenii europeni se interesează de astfel de subiecte, pentru că nimic nu mai rău uh, uh, decât uh, să gândească populația că totul se petrece în uh, lipsă de transparență și opacitate. Mulțumesc! David Martin. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă Consiliul este aici pentru a pune uh, o întrebare. Locurile sunt ocupate, dar nu știu dacă sunt aici. Majoritatea problemelor pe care le avem în legătură cu înțelegerea a ceea ce se întâmplă, aceste întrebări trebuie adresate mai degrabă comisiul, uh, Consiliului și nu Comisiei. Uh, comisia Uh, văd că Mauro este aici, comisia a făcut tot ce se poate, însă în remarcele introductive aveți dreptate. Uh, că uh, Consiliul uh, nu a procedat corect, nu a respectat tratatele și, așa cum a spus Marice, este foarte bine că președintele Parlamentului s-a implicat în această discuție, pentru că fără prezența sa, s-ar fi călcat în picioare competențele uh, Parlamentului și trebuie să fie foarte clar și canadienilor că Parlamentul a avut un rol în negocieri, un rol important de altfel pe care l-a jucat. Unii dintre colegii mei au pus astfel de întrebări. Emanuel a spus Care sunt uh, declarațiile făcute, ce înseamnă declarațiile făcute de Belgia, uh, Germania, uh, Polonia? Vorbim despre oprirea, chiar dacă vorbim despre competențele exclusive ale Uniunii Europene, ce înseamnă consimțământul Parlamentului European. Asta înseamnă că în orice punct se poate opri aplicarea unei părți ai, părți ai acordului care, ă, potrivit tratatelor, este de competența noastră. Acest lucru uh, uh, are un impact negativ asupra democrației uh, europene. ar trebui uh, să uh, folosim, uh, să lăudăm puterile care au fost date pentru a cere până la urmă un caracter mixt al acestui acord și foarte bine că a obținut în baza acestor competențe. Aș vrea să spun că există o confuzie și colegii mei uh, au spus acest lucru. Ce înseamnă competența exclusivă? În ceea ce privește capitolul de dezvoltare durabilă spune aplicarea temporară al, a, articolelor, a capet, capitolul 22, 23 și 24 în legătură cu alocarea competențelor. Care este alocarea competențelor în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește aceste capitole? Pentru că știu că aceste capitole de dezvoltare durabilă au fost tratate ca și uh, competență exclusivă. Sunt aspecte Uh, ale dezvoltării durabile care sunt cunoscute numai de statele membre. Trecând dincolo de CETA, care este declarația belgeană în ceea ce privește ICS? Ce înseamnă ea? Pentru că asta înseamnă că trebuie să așteptăm până când avem o nouă formă de ICS înainte de a trata problema uh, acordurilor cu Vietnam și Singapore uh, sau putem să continuăm cu ele. Nu știu cum putem să facem acest lucru. Să spunem că o, o formă de ICS este uh, acceptabilă pentru un tratat, în vreme ce nu este uh, valabilă pentru alte acorduri de același tip. Apoi, declarația Consiliului. Ce înseamnă? Nu există o definiție în legătură cu pragurile. Care este pragul care va fi depășit înainte de a întreprinde acțiuni în baza garanțiilor? Deci, uh, ce Sub ce formă uh, vor fi aceste acțiuni? De fapt, uh, Consiliul ar trebui să fie aici și să răspundă la aceste întrebări și uh, sper că unul dintre cei doi reprezentanți va fi în măsură să uh, vorbească înainte de a uh, vota. Cineva care să vorbească uh, cu autoritate din partea Consiliului. Domnul Prust. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur, asemenea colegilor din uh, grup, că această semnatură, semnatură a încununat uh, uh acțiunile uh, și munca uh, lui Artis și a celor colegi această credibilitate în ceea ce privește instituțiile europene, pentru că atunci când definim reguli care cu 5-6 ani în urmă erau o linie roșie nu, și acum nu mai sunt, nu văd cum putem să votăm uh, împotriva unui asemenea acord care, după părerea mea, este un uh, acord în care toată lumea are de câștigat. Însă trebuie să ne punem o serie de uh, întrebări. Prima întrebare și împărtășesc punctul nostru de vedere, domnule președinte, avem impresia că Parlamentul uh, Uh, a fost lăsată parte, însă acest lucru a fost hotărât în momentul în care noi am hotărât și poate că asta a fost o greșeală, că este un acord mixt și nu este oare consecința cea mai probabilă. Este o întrebare pe care o adresez Comisiei. Uh, în timp, uh, având în vederea necesitatea de transparență, cred că parlamentele naționale trebuie să fie tot mai mult asociate la aceste acorduri. Poate că aici trebuie să schimbăm regulile, să avem curajul să o facem. Și regula unanimității este o regulă bună sau trecem la o nouă regulă care uh, să obținem ceva cu o uh, regulă uh, cu o majoritate calificată sau supracalificată pentru a evita uh, o stângăcie. Pentru că uh, abordarea um, până acum a fost negativă și asta înseamnă o lipsă de respect. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că îmi place coerența. Uh, Uh, sigur, uh, faptul că publicul se interesează de aceste uh, dosare este important. Vom vedea dacă vor fi la fel de sensibili atunci când e vorba de acordurile cu Vietnamul și Singaporul, Singapore, CETA și NAFTA. Poate că există o poziție legată de finanțare. Vreau să punem întrebările pertinente. Nu critic pe nimeni atunci când s-a vorbit de fantas, eh, fantasme. Eh, colega mea a spus acest lucru. Doamna Malmström două ori a vorbit în eh, Parlamentul Valon și atunci de ce am așteptat ultimul moment ca să adresăm aceste întrebări? Pentru că am văzut această conferință care a durat mai bine de două ore și nu s-au adresat întrebări. Documentele erau disponibile. Deci, ceea ce mă surprinde este că domnul Maniet a adresat o serie de întrebări sau uh, a dat glas unor uh, preocupări uh, legitime. Dar, pentru 90% din cazuri, răspunsul se regăsea în cele 1500 de pagini ale raportului, ceea ce mă nemulțumește Uh, Comisia a făcut o notă interpretativă care era uh, nota interpretativă pedagogică a tehnicii noastre. Deci, încă o dată, și pentru a răspunde colegului meu, uh, Emanuel, uh, mă alătur celor spuse de el. Agricultorii uh, francezi și când la, îl aud pe domnul uh, Loazo, îl uh, sfătuiesc să recitească acordul, pentru că atunci când vorbește de carnea de vacă sau de porc, uh, domnul Caspari a amintit-o, nu există posibilitatea um, importului de carne de vacă cu uh, hormoni. Și uh, canadienii, pentru a exporta uh, carne pe teritoriul european vor trebui să revizuiască tot uh, lanțul de creștere a animalelor uh, și de abatorizare acestora. Dar s-a adresat această întrebare comisiei și eu am primit răspunsul. Trebuie să știm că între 2013 și 2015 0% 0%, țineți bine minte, din uh, carne proaspătă, refrigerată sau congelată a fost importată în Regatul Unit. Și au fost confirmate aceste cifre. Deci Trebuie să punem întrebări, să lucrăm, dar nu trebuie să uh, agităm fantasme. Este o dezbatere la care trebuie să fie asociate parlamentele naționale și ceea ce se întâmplă în momentul de față în legătură cu uh, CETA, astăzi uh, oamenii sunt împotriva uh, a oricărui lucru și totuși uh, ei uh, stăpânesc comunicarea. Trebuie să facem un efort în legătură cu comunicarea, cu pedagogia, uh, să informăm și să comunicăm cu asociațiile, cu diverse sectoare. M-am săturat că acești responsabili politici încearcă să ne facă să credem că dacă ne îndreptăm către un eșec de acord comercial, situația va fi îngrositoare. Vă gândiți oare astăzi că dacă nu concretizăm CETA? Eu pun întrebarea, agricultorii noștri sunt protejați dacă nu o facem? Nu, nicio uh, uh, denumire geografică nu este protejată. Însă cele 42 care sunt protejate sunt cele care erau periclitate. E vorba de produse uh, care erau contrafăcute în Canada sau uh, produse susceptibile de a fi exportate. Trebuie să le exportăm cele 1400 de uh, denumiri de origine uh, protejate care au uh, o vocație regională în unele cazuri. Deci, încă o dată, uh, Întreprinderile noastre au acces pe piața publică uh, în Canada, IMM-urile sunt protejate, agricultorii sunt protejați, concetățenii noștri sunt protejați. Iată întrebările pe care trebuie să ne le adresăm. Unde ne aflăm acum? Unde vom fi mâine cu CETA? Poate că CETA poate să fie îmbunătățit, dar altfel există o serie de clauze, cum ar fi clauza de salvgardare sau uh, Uh, posibilitatea de garantare a denumirilor de origine, unde, se, unde este îmbunătățirea. Fiecare zi se pierde înainte de această uh, semnătură și asta are un impact negativ uh, asupra întreprinderilor noastre, IMM-urilor, cetățenilor. ICS-ul cu aplicarea provizorie nu este uh, uh, avut în vedere. Putem să îmbunătățim textul, însă fondul dosarului, cele 1500 de pagini, sunt, uh, reprezintă un acord câștigător pentru Canada și pentru Uniunea Europeană. Uh, Doamna Curtin Darling, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, este foarte important să existe o dezbatere publică în jurul înțelegerilor comerciale. Și nu e vorba aici dacă suntem pentru sau împotriva comerțului, ci reflectă faptul că politica noastră comercială nu este una tradițională de reducere a uh, tarifelor și de simplificare a procedurilor vamale, ci este o politică în care se extinde către sectoare care sunt foarte importante și care merită o examinare democratică și e foarte important și nu e corect ca colegii să spună că Parlamentul European nu este o instituție democratică. Sunt perfect de acord cu ce ai spus, Bern. Dar asta înseamnă, pe de altă parte, că trebuie să ne asumăm răspunderea îndatoririlor noastre. Pe mine mă frustrează faptul că întrebările care au fost adresate în acest Parlament și care reflectă multe dintre întrebările pe care le-au adresat și statele membre n-au fost discutate în cei doi ani înainte să ajungem pe ultima sută de metri la uh, Consiliul European bun, um, s putut, uh, s-ar fi putut sigur să existe o declarație la nivel european care să lămurească lucrurile. Dar uh, e clar că trebuia putea să existe o formulare mai fermă. Sunt uh, mulțumită de faptul că se aduc lămuriri, pentru că e esențial ca oamenii să știe despre ce votează. Însă problema cu care mă confrunt acum este că unele dintre lămuriri, de fapt, complică și mai mult situația. Dacă vă uitați, de exemplu, la aspecte cum ar fi faptul că există aceste declarații din partea Sloveniei, Poloniei, Belgiei, care toate um, solicită concret modificări la textul tratatului cu privire la um, modul în care se soluționează conflictele, litigiile între investitori și state. E bine, Comisia a spus că nu o să se mai uh, redeschide textul. Deci, de fapt, ce votăm în Parlamentul European? Pentru că Belgia a spus clar și alte state membre au sugerat că se vor opune dacă nu sunt aplicate declarațiile lor și s-a sugerat că o să se facă o reformă a ICS, ICS, înainte să se ajungă la votul în parlamentele naționale și înainte să intre în vigoare acest uh, sistem jurisdicțional. Dar, practic, noi ne abdicăm, noi abdicăm de la acest rol în proces, dacă procesul acesta are loc după votul din Parlamentul European și cred că o parte din rolul nostru în apărarea competențelor um, europene în politica comercială este să luăm în serios acest lucru. Noi ar trebui să spunem foarte clar care este procesul cum se implică Parlamentul European și ce se întâmplă dacă la finalul acestui proces încă nu se face o reformă care să rezolve preocupările publicului. Și apoi, Viena, în convenție de la Viena spune foarte clar că există o ierarhie între diferitele tipuri de instrumente, însă nu reiese clar în toate aceste declarații, în instrumentul de interpretare și așa mai departe, care este ierarhia acestor instrumente și cred și aici suntem de acord, sunt de acord cu Usca Keller, că trebuie să facem o analiză clară din partea Comisiei cu privire la ceea ce este obligatoriu din punct de vedere juridic și care este impactul unor asupra altora. Pentru că, și ajung la punctul al treilea, există contradicții. De exemplu, într-o serie de declarații și în instrumentul de interpretare, se spune că uh, adoptarea mm, uh, deciziilor din partea Comitetului um, Comun CETA trebuie să se aplice pentru ca unele dintre aceste dispoziții să se aplice și aici apare o problemă mea, pentru că un lucru pozitiv în instrumentul de interpretare este că drepturile legate de drepturile muncii standardele de mediu și așa mai departe devin obligatorii. E un uh, pas uh, mare înainte dacă se dezvoltă acest capitol, uh, mai ales partea de dezvoltare durabilă, dacă totul este obligatoriu. La final, până la urmă, poziția, cred că din declarația Comisiei cu privire la um, hotărârea Curții Constituționale, spune foarte clar că nu va exista o astfel de decizie în um, viitorul apropiat. Reprezintă o contradicție foarte clară. Deci până nu e clar care este ierarhia și cum se rezolvă aceste contradicții, e foarte greu să le ceri eurodeputaților să, vote, să voteze ceva care este încă în mișcare, de un fel de uh, fenomen al municipiilor um, mișcătoare și nu este o formă de examinare parlamentară corespunzătoare. Mulțumesc, domnul Obermeier. Herr Mulțumesc, domnule președinte. S-a mai uh, spus astăzi că este o dezbatere foarte importantă, din nou o dezbatere și înțeleg că unii dintre colegi consideră că este oarecum anevoios, mai ales că nu există așteptarea ca și uh, să se poată ajunge la rezultate până la urmă rezultate care să poată fi acceptate la nivelul Parlamentului și care să intre în uh, componența tratatului în final. Totuși este important uh, pentru că mai există un nivel, este Adoptarea în statele membre, iar tot ceea ce discutăm noi aici, toate obiecțiile, toate criticile care se aduc uh, vor fi importante și pentru țara mea și pentru decizia noastră uh, din uh, Austria. De aceea este important să se semnaleze mm, eventuale probleme. În al doilea rând, mi se pare foarte interesant că trebuie să-ți cer scuze uh, că există griji, sceptici, întrebări uh, și că și trebuie făcută precizarea că nu vrem să fim populiști astfel. Eu cred că un parlamentar trebuie să-și pună pe bună dreptate întrebări și trebuie să și reprezinte îngrijorările cetățenilor. De aceea aș dori să-i felicit pe valoni că au, fost, uh, au avut curajul să-și exercite drepturile constituționale mi-aș fi dorit ca și guvernul federal austriac să aibă această tărie de caracter, să aducă în discuție uh, problemele semnalate în dezbaterile din Austria. Pentru mine ar fi fost important și pentru mulți dintre concetățenii mei ca principiul precauției să fi fost stipulat cu caracter obligatoriu în acord. se spune despre, de către alți colegi că da, standardele noastre vor fi respectate, dar ar fi fost mai bine dacă principiul european al precauției să fi fost ancorat cu caracter obligatoriu în text. Grija mea se leagă mai degrabă de principiul reglementativ. Eu cred că încă nu putem să facem o evaluare uh, a acestei chestiuni. Nu știm uh, în ce componență se va face și toate aceste chestiuni uh, constituie totuși uh, un fel de amenințare și eventual vor veni poate și argumente în a reglementa ceva care deja este reglementat. În orice caz, se impune ca astfel de teme să fie dezbătute cel târziu în parlamentele naționale. Mulțumesc, domnul Fielner. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș spune că esența tocmai a Uniunii Europene este punerea în comun a suveranității. Este o discuție permanentă. Ce să facem, cum și unde? Migrația se pune mai mult în comun pe partea de suveranitate, apărare, la fel. Sunt multe domenii unde discutăm acum uh, Um, că poate statele membre nu se descurcă singure, dar au fost niște băieți deștepți care în 1957 uh, au, s-au reunit și au dat seama că o Uniune Vamală ar putea să fie o idee bună. Haideți să punem în comun suveranitatea în acest domeniu. Și de acolo am construit prosperitate și ne-am ocupat de lucruri destul de bine, cu destul de mare succes. Până acum, în domeniul acesta. Pentru că acum multă lume se concentrează mai mult pe cum să tragă înapoi uh, Uh, suveranitatea, cum să renaționalizăm lucrurile, să implicăm um, uh, voturi uh, în parlamente naționale, ba chiar în parlamente regionale cu privire la mai multe subiecte. Și consecința, sigur, ar fi dezastroasă pentru Uniunea Europeană și pentru politica comercială, că nu putem să acționăm în domenii unde chiar avem o competență e esențială. Dacă așa s întâmpla lucrurile, m-aș întreba, așa cum au făcut-o și alții înaintea mea, dacă politica comercială se află într-o astfel de harababură, atunci e legitim să întrebăm, bun, dacă mergem pe calea aceasta, înseamnă că acest forum nu are um, legitimitate democratică. Am ascultat um, uh, conferința de preță cu doamna Malmström și a spus că există niște incertitudini politice despre caracterul mixt al acestui document. Comisia consideră că este mix. Noi, nu, de fapt, Comisia spune că este doar o competență a Uniunii Europene, doar acestea. Noi, Parlamentul, citim tratatele și considerăm că avem legitimitate democratică și considerăm că avem competențe în acest sens, însă pe criterii politice, Comisia a fost suficient de înțeleaptă să spună că este un acord mixt. Unii au salutat acest lucru, au spus că e o decizie bună. E bine, oamenii aceștia pun sub semnul îndoielii legitimitatea democratică a acestui Parlament. Și atunci întrebarea este ce facem aici, de ce facem aceste reuniuni de 12 ani încoace dacă așa stau lucrurile, dacă până la urmă aceasta este o poziție bună politică. Și multă lume a spus acest lucru, am ascultat asta în multe dezbateri. Punem întrebări. Da, foarte bine, e bine să ridici întrebări. Cetățenii, la fel, ridică întrebări și noi ducem mai departe în această cameră întrebările lor. Aș vrea să mai adaug ceva la această strategie. N-ar fi bine să și răspundem la aceste întrebări. Ce ar fi dacă chiar am explicat lucrurile? nu știu câte declarații interpretative au fost în um, jurul CETA. E un fel de CETA pentru începători. CETA for Dummies. Bun, CETA este un um, text complicat, dar sunt multe explicații. Se vorbește despre hormon, pro, pro, servicii publice, despre cutare și cutare. Dar chiar și în camera noastră revin aceleași întrebări, la nesfârșit. Haideți să citim CETA și declarațiile interpretative, să dăm um, răspunsul la aceste întrebări, nu doar să repetăm aceste întrebări. Apoi, cei care tot repetă tot felul de lucruri legate de serviciile publice, nu știu, poate unii pur și simplu sunt analfabeti, nu înțeleg, sau unii pur și simplu nu citesc textul. Deci, bine, toate lucrurile acestea se regăsesc în text. Acum, la protecția investitorilor, nu pot să înțeleg cum pot oamenii să spună, cum au făcut-o astăzi, că e pentru prima oară când uh, sunt instanțe private și așa mai departe. Și că valonii acum și-au dat seama dintr-o dată că există așa ceva, um, protecția investitorilor și avem o problemă cu asta. E pur și simplu o glumă. Belgia are 60 de tratate de investiții bilaterale cu ICS. Bun, poate că n-au avut mari probleme, că au fost dați în judecată o singură dată și au câștigat. Și nu e ca și cum toate astea sunt vechi, nu ne-am gândit așa de mult la ele. Belgia are nou, două noi tratate de investiții bilaterale în 2009 uh, cu Panama și Tajikistan. Când s-au trezit atunci valonii să protesteze? Când a fost atunci vreo dezbatere? Au zis, uh, vrem să le eliminăm pe toate cele care există? Nu, nu asta e problema. Poate că aș trebui să o întrebe doamna Arena, că a fost uh, ministru în guvernul belgian când s-au încheiat aceste două ultime tratate de investiții cu Tajikistan și cu Panama, când le-a semnat există o problemă de fond? Și de ce a apărut acum, ă, la, pe ultima sără metri? N-am avut răspunsuri la întrebările noastre. Eu zice că am avut destule. Belgia a avut o, o serie de întrebări să primească răspunsuri la întrebări. Ar fi interesant să întrebăm comisia de câte ori a făcut uh, comisia raportare Uh, cu privire la CETA, în fața Consiliului și apoi în fața Parlamentului. De câte ori ați răspuns la întrebări? S-ar putea nici să nu conteze dacă veniți sau nu. Oamenii clar nu vă ascultă. Domnul Lunț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint Flandra, nu Valonia, dar Belgia. Flandra s-a pronunțat pentru CETA. NVA-ul este cel mai mare partid, nu doar din Flandra, ci și din Belgia. Și noi am ne pronunțat. Doamna Marina, doamna Arena. Putem să răspundem sau limităm dezbaterea la Belgia pur și simplu? Toată lumea vrea să ia cuvântul în numele Belgiei. Mă bucur foarte mult. Eu vreau să fac o dezbatere belgiană, dacă vreți. Domnule Lunz. Domnul Lunz. Domnule președinte, dacă doamna Arena așteaptă o secundă și mă ascultă, poate că o să înțeleagă ce vreau să spun. Eu spuneam doar că sunt din Belgia și că vorbesc în numele unui partid important uh, din Belgia. În primul rând, Valonia are tot dreptul să facă ce au făcut. Au dreptul pentru că este un, un proces democratic complet și cred că toată lumea este de acord că mm, până la urmă avem mai degrabă nevoie de mai multă democrație democrație. Și Valonia, pe bună dreptate, a avut dreptul să ia această poziție. Și, de asemenea, mă bucur să văd că și SND-ul a spus că și statele membre au un rol de important de jucat în aceste dezbateri. De asemenea, mă bucur că am avut dezbateri până în ultima clipă și că mm, cumva s-a făcut mai ușor comunicarea decât înainte. Așa cum spunea și domnul Fieler, au fost multe întrebări așa care s-au lansat în timpul rundelor de negocieri și nu suficiente răspunsuri. Și cred că trebuie să rezolvăm problema comunicării. Iar comunicarea cu Valonia a fost clară și concisă și a reieșit din aceasta care au fost răspunsurile. Și politicieni, cum suntem, noi discutăm despre argumente și căutăm uh, sprijin uh, în lumea oamenilor de știință, a universitarilor. Și s-au invocat că valonii au avut așa un rol de asterix. Ce înseamnă asta? Că nu trebuie să vină pui cu hormoni, să ajungă în uh, Europa. Asta a confirmat uh, Valonia. Modelul uh, social trebuie să rămână public, să rămână puternic. Apoi toată partea aceasta de servicii publice, de mutualități, de mm, fonduri pentru asigurări medicale, toate acestea o să fie protejate. Și apoi nu o să fie instanțe private. Asta a confirmat uh, Valonia și apoi că nu o să ne lăsăm manipulați de multinaționale. Și, în sfârșit, produsele naționale o să fie protejate, apoi agricultura locală, calitatea alimentară sunt și ele protejate. Nu eu spun asta, ci valonii. Apoi, IMM-urile o să poată exporta cu mai mare ușurință. E bine, toate aceste lucruri uh, au reieșit așa cumva din uh, această ceață a negocierilor cu Valonia. Uh, uh, ca urmare a poziției uh, uh, Valoniei care asemăna cumva cu Galii dinainte. Deci, lucrurile acestea acum sunt puse negru pe alt. Dar, Însă, nu e vorba de un nou tratat, un nou CETA. Pur și simplu avem un um, acord acord CETA și, care nu s-a modificat pe fond. Am tot vorbit despre ICS. Există o notă de interpretare în acest sens. Și nivelul de condiționalitate. Dar dacă ne uităm la acesta, pur și simplu confirmă ceea ce știm, ceea ce știm de mai multă vreme că nu o să fie uh, instanțe private, o să fie o instanță independentă, permanentă. O să discutăm um, acest lucru. Mă rog, e o dezbatere care durează de multă vreme, nu e o chestie care a apărut așa peste noapte. Apar lucruri foarte clar în uh, documentul nostru și cred că toată lumea știe despre ce o să votăm, pentru că deja cunoaștem situația de ani de zile. Deci, ca o concluzie, vă pot spune că tocmai m-am întors din uh, Statele Unite. De dimineață am ajuns. Vreau să văd uh, discursul uh, de acceptare a funcției lui Trump și se, extremiștii cumva sunt mulțumiți pentru că nu mai sunt Uh, singur în lupta pentru protecționism și pentru izolare. Acum au găsit pe cineva care să-i ajute, care să-i um, sprijine în lupta lor. Dacă vă uitați la acest discurs, uh, am fost la New York și l-am văzut, uh, a, a avut o poziție cumva mai moderată. Dar să vedem acum ce se va întâmpla, dacă va face ce a promis sau dacă lucrurile vor sta cu totul altfel. Dar Mă bucur să văd că s-au mai lămurit un pic lucrurile. Mulțumesc. Acum domnul Scholz. <clears throat> Mulțumesc. Eu sunt profund îngrijorată, profund, despre acest nou președinte al Statelor Unite pentru a începe cu ce a terminat colegul meu. Și desigur pot exista viziuni politice diferite despre maniera în care ar trebui făcută politica în interesul public, cum anume diferiții participanți pe piață pot să contribuie, dar cu acest nou acord avem de-a face cu organizarea economiei de astăzi, cu efecte uh, esențiale asupra societății. De aceea există dezbatere în statele membre și de aceea există dezbatere și în Canada, să nu uităm nici de asta. Și întrebările care ne călăuzesc pe noi din punct de vedere juridic sunt acelea dacă noi, ca Parlament European, acum începem să dezbatem un text uh, care deja a fost semnat. Faptul că am început mult mai devreme și că am uh, încercat să ne implicăm uh, în fazele de negociere a, mm, se datorează faptului că ne-am luptat pentru aceste competențe, pentru că vrem să facem acest lucru în cursul procesului pentru a putea și noi să ne exprimăm părerea cum anume arată această Uniune Europeană și ca să nu se rupă între interese naționaliste sau regionale. Uh, pentru ca cetățenii din statele membre să aibă posibilitatea să contribuie în procesele de modelare politică ale Uniunii Europene. Despre asta este vorba și despre asta este vorba și la CETA. Și este vorba uh, de același lucru și în tot ceea ce privește celelalte acorduri internaționale de comerț. De aceea consider că este corect, normal și logic să existe perspective diferite pe care trebuie să le introducem în dezbaterea din Parlamentul European e o chestiune care ține și de aceste competențe mixte sau nemixte. Curtea Constituțională din Germania a spus că, din perspectiva germană, există domenii care ar trebui decise la nivelul uh, Germaniei. Și aici se înscrie și activitatea de investiții. Și există și o declarație a Ministrului de Economie prin care specifică acest lucru. Chestiunea care, se, care rezultă pentru politica europeană, ce efecte ar avea acest lucru asupra funcționării CETA pe viitor, trebuie verificată, în opinia mea, în detaliu de aceea este important să avem această dezbatere și ne bucurăm și de prezența reprezentantului Comisiei care să ne poată oferi niște răspunsuri care să fie bine ancorate juridic și să ne spună cum au evoluat negocierile din ultimele luni la nivelul Consiliului. Pentru că avem nevoie de astfel de informații, dar pentru a reveni la acord, pentru că și Daniel și Christopher au intervenit aici. Există, desigur, anumite critici și perspective asupra unor conținuturi care au fost deja agreate. De pildă, noi suntem strict împotriva implementării listelor negative, pentru că avem o cu tot o altă abordare economică și tematizăm acest lucru pe bună dreptate pentru că aici pot rezulta niște amenințări pentru serviciile publice. Vă dau un exemplu. Și și noi suntem pentru pre- principiul precauției. Ne-am fi dorit ca din perspectiva europeană să fie inclus în acest acord. Însă cu cele agreate, Trebuie acum și noi să putem explica cetățenilor ce înseamnă acest lucru și ajungem aici la multe întrebări care pe bună dreptate se formulează. Acum, sigur, avem și o dezbatere internă în Belgia și Belgia este un stat federal unde aceste lucruri se dezbat cu seriozitate și mi-aș dori ca fiecare ministru, înainte să dea o semnătură, să se asigure că are este opinia majoritară în statul său, pentru că atunci n-am avea uh, toate aceste discuții. Am uh, ști unde sunt competențele europene dar și o decizie la nivel național este politică europeană sau la nivel regional respectiv, dacă așa este arhitectura de decizie din statul respectiv. Asta duce mai departe democrația, pentru că acesta este mandatul democratic din partea cetățenilor și nu trebuie doar să lăsăm să crească frustrarea care apoi să se manifeste în frustrări electorale de pe urma cărora să profite anumite partide populiste. Deci, nu, din potrivă, eu cred că trebuie să existe acest uh, uh, răspuns democratic și de aceea Consultarea reprezentanților aleși democratic este o exercitare a democrației. De aceea consider că avem nevoie și de timpul necesar pentru o evaluare în detaliu a acestui acord și mi-aș fi dorit ca această dezbatere să poată uh, să fie integrată și într-o rezoluție parlamentar. Majoritatea a mm, fost împotrivă. Sper însă ca totuși uh, să avem uh, de, de, deci majoritatea grupurilor politice au fost împotriva unei rezoluții comune a acestei comisii, dar sper că în rezoluțiile partidelor politice totuși să evidențieze toate aceste probleme care au fost menționate. Carolin, pe sfârșit, da, mulțumesc pe final. Vis-a-vis -vis de aceste dezbateri și de discuțiile din ultimele săptămâni, rezultă foarte clar că există foarte multă incertitudine și multe întrebări și că, sigur, trebuie să găsim un răspuns la aceste întrebări atunci când luăm o decizie cu privire la acest acord. Și cred că este important să ne gândim de ce apare atâtea întrebări și atâtea neclarități. Eu cred că noi, Parlamentul European, am avut prea puțin drept de codecizie în negocieri și că nu este suficient ca mm, instrumentul rezoluțiilor prin care Comisia să fie încurajată să preia din recomandările noastre, iar pe final să putem spune doar da sau nu. Cred că e nevoie de mai multă claritate în aceste acorduri și de mai multă certitudine. Astăzi aceste lucruri au fost enumerate așa de des, uh, mecanismele soluționare litigiilor, declarațiile care s-au adăugat, uh, această punere în aplicare temporară. Și până la urmă, ce efect are Brexitul? Și la toate aceste întrebări nu mi se pun uh, nu, nu găsesc uh, răspunsuri, dar trebuie să le analizăm pentru că totuși au un efect. Nu sunt pentru a pune sub semnul întrebării absolut tot, dar uh, Avem totuși uh, în țările noastre paturi de populație care sunt uh, foarte mișcate de această temă. Eu cred că este important să știm ce anume votăm până la urmă. Este dreptul nostru. nevoie de răspuns. Thank you, Chairman. I mean, first I... Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îmi cer scuze că am întârziat. Am, vin dintr-un oraș metalurgic, am uh, crescut în Italia în anii 50 și 60, deci așa că am un respect mare pentru lucrătorii din metalurgie atunci când demonstrează, dar m-a surprins să văd că am văzut uh, um, persoane în vârstă care demonstrau în fața clădirii noastre și mi-a spus să nu ies că asta mi-ar pune viața în uh, pericol. Am fost bine protejați, oricum îmi cer scuze că am întârziat. Am încercat să notez toate întrebările adresate și colegii mi le-au uh, transmis pe cele pe care le-ați adresat înainte și pe care cumva le-ați rezumat și dumneavoastră. O să încerc să fiu cât se poate de aproape de fapte, de date concrete. Dacă îmi scapă ceva, având în vedere constrângerile de, de timp, Uh, noi păstrăm legătura cu mulți membri ai uh, acestei uh, comisii și putem în continuare să facem acest lucru la nivel bilateral. S-a întrebat cum s-a ajuns la aceste declarații. Comisia n-a făcut ceva nou sau ciudat în acest sens. Poate că a fost un pic mai dramatic decât de obicei, dar avem un rol în facilitarea procesului de luare a deciziilor în statele membre și uh, mergem acolo atunci când ni se cere. De exemplu, în trecut, adesea am fost uh, în Germania la solicitarea Guvernului Federal german ca să discutăm cu mai mulți miniștri, dar și cu reprezentanții lenderilor pe chestiuni cum ar fi serviciile publice, protecția diversității culturale și așa mai departe. În ultimele săptămâni ale dezbaterii privind CETA, am păstrat uh, contacte foarte strânse cu cel puțin um, Uh, jumătate dintre statele membre și asta mai ales uh, prin uh, guvernele naționale, la nivelul acestora. Doar în cazul Belgiei ni s-a cerut să interacționăm cu guvernele regionale. Am făcut acest lucru la solicitarea Guvernului Federal Belgian. Știam că guvernul Valon era pentru um, acest lucru și a fost până la urmă o activitate foarte productivă rolul comisiei este acela de a explica, de a facilita și de fiecare dată când am văzut că explicațiile noastre nu erau de ajuns, am uh, încercat să uh, mai adăugăm împreună cu canadienii lucruri prin acest instrument de interpretare comun sau prin declarațiile comune. Și aici mă refer la declarația Comisiei, cea a Consiliului, uh, unele dintre declarațiile făcute separat de statele membre, dar am să revin la aceasta imediat. Cu privire la natura instrumentului acesta, mai mulți uh, membri ai Comisiei au spus deja, e vorba de instrumente de interpretare. Valoarea juridică este clar explicată în declarația 38 a Serviciului Juridic al Consiliului, cu care suntem de acord. Și uh, Serviciul Juridic al Comisiei este de aceeași părere. Nu este o modificare la CETA, însă e o clarificare. Așa cum spune serviciul juridic, clarificarea aceasta are forță juridică și caracter obligatoriu. Oricine, uh, dacă consideră că nu uh, este clar tratatul, citește documentul și este obligat prin acest um, um, document, pentru că este interpretarea autentică a acestor dispoziții. Noi am încercat într-o manieră neexhaustivă să venim uh, cu un tabel destul de complet, să spunem, cu privire la dispozițiile concrete uh, la care se referă diferitele um, fragmente din instrument. Aceasta a fost uh, o solicitare specifică a guvernului Valon. Aici era una dintre nesiguranțele pe care o aveau ei. Declarațiile europene, așa cum spune Consiliul uh, prin serviciul său juridic, uh, fac parte și ele din textul de interpretare. Ele sunt uh, unilaterale, dar toate vizează chestiuni care nu sunt de relevanță pentru um, canală. De exemplu, precauția. Pe lângă faptul că precauția este menționată în textul de interpretare, instrumentul de interpretare, în sensul că și Canada și Uniunea Europeană reafirmă principiul precauției așa cum este exprimat el în uh, acordurile internaționale la care s-au angajat. Și apoi, pe lângă faptul că în acordurile internaționale, dacă o chestiune nu este menționată, atunci asta înseamnă clar că legislația internă a părților este neatinsă. Dar pentru a face ca lucrurile să fie complet clare, am venit cu o declarație care explică că în CETA nu este nimic care să um, interfereze în vreo formă cu um, legislația europeană, cu principiul precauției. Și acesta este uh, consacrat în tratatele Uniunii Europene. Deci este o îndatorire a tuturor institu- uh, instituțiilor europene să uh, Uh, apere acest principiu și uh, nimic din CETA nu îl periclitează. De ce nu se menționează din nou în CETA precauție? Pentru că noi n-am cerat, așa cum uh, nu ne-a cerut Canada să renunțăm la acesta. Nici noi nu era să obligăm Canada să oblige, să respecte acest principiu respectarea principiilor și autonomia de reglementare trebuie să funcționeze în ambele sensuri. Deci, avem o valoare similară interpretativă a tuturor declarațiilor, asta referitor la fiecare actor. Acest instrument comun um, s-a semnat pentru a uh, obliga Canada să respecte. Iar declarațiile Uniunii Europene sunt pentru a obliga actorii europeni să um, le respecte. Deci contează modul în care uh, actorii europeni vor aplica acest acord. Apoi, ambiguitatea se, re, se referă la aceste declarații unilaterale din partea statelor membre. Acestea sunt declarații din partea unor state membre, unele la alegerea statelor membre vizate, au fost discutate cu um, Comisia, apoi altele au fost emise cu răspunderea uh, completă a statelor membre vizate. Și la acestea, um, Comisia nu poate să comenteze cu privire la curatețea sau caracterul obiectiv. Noi n-am făcut parte din discuții când am fost consultați de statele membre, am fost sfătuiți că orice declară statele membre s-ar potrivi nu doar cu legislația europeană generală, dar și cu celelalte declarații din uh, acord. Există o declarație um, asupra căreia v-aș atrage atenția cu precădere, pentru că răspunde la o întrebare specifică adresată. S-a vorbit um, despre acest opt-out din uh, aplicarea dispozițiilor. Nu există așa ceva. Unele state membre au vrut să declare în mod explicit că un lucru care este pur și simplu o reafirmare a legislației care se aplică tuturor. Dacă într-un stat membru, organismul care se ocupă de verificarea uh, conformității constituționale a acordurilor internaționale la care este parte statul membru individual sau ca membru al uh, Uniunii Europene, dacă acesta declară că este neconstituțional, atunci statul respectiv nu poate să ratifice acordul respectiv. Și dacă uh, dacă acest lucru se aplică, dacă uh, acordul este semnat, atunci trebuie să, aplice, să opre, oprească aplicarea. Statele membre nu pot să uh, oprească aplicarea unilateral. Pe de altă parte, dacă un stat membru notifică Uniunea că uh, nu se află într-o poziție să ratifice vreodată acordul respectiv, pentru că nu e constituțional, atunci instituția um, europeană trebuie să încheie acordul respectiv, dacă nu cumva se ia o altă măsură care să um, încheie caracterul neconstituțional. Încă un lucru legat de această declarație este faptul că imposibilitatea de ratificare poate să apară și ca urmare Uh, a altor procese constituționale, de exemplu ratificarea parlamentară. Am folosit această formulă la solicitarea unei dintre statele membre vizate, pentru că există o diversitate a proceselor constituționale în statele membre. În situația aceasta, întrebarea care se pune cum să o formulez. Parlamentele sunt suverane și au uh, capacitatea să, să se răzgândească. Un vot în Parlament poate sau nu să fie cuvântul final al acelui uh, Parlament. Și nimeni nu știe decât Parlamentul uh, respectiv. Nimeni nu are dreptul să știe asta. Deci, ceea ce spune declarația este că dacă avem procesele acestea constituționale, de exemplu ratificare Uh, parlamentare. Dacă, ca urmare a unui astfel de proces, se duce la o împiedicare a ratificării definitivă de către statul membru, atunci ajungem la aceeași problemă, acordul respectiv nu poate să fie ratificat și uh, aplicarea proviziilor nu poate să fie continuată. Și atunci instituția europeană trebuie să ia măsuri. Iar dacă există incertitudine sau când um, împiedicarea aceasta este definitivă, atunci rămâne uh, la răspunderea statului membru când notifică. Păi când notifică? E o chestiune care ține de statul membru, guvernul, parlamentul, instituțiile trebuie să se ocupe. Nu există o formulă europeană în acest sens și în multe state membre probabil că nu există niciun fel de formulă consacrată, atestată, pentru că e vorba de, um, de incidente destul de rare. That is the mean. Aceasta este semnificația și ceea ce contează este declarația Consiliului care să răspundă la declarațiile acelor state membre. Aceste state membre au reamintit o chestiune care este de aplicație generală, însă Consiliul uh, a uh, venit cu o declarație care este aplicabilă uh, în unui stat membru. Dacă statele membre nu s-au asociat acelei declarații, dacă notifică instituția europeană că nu pot să ratifice CETA, indiferent din ce motive, că e vorba de incompatibilitate constituțională sau pentru că Parlamentul a refuzat să uh, ratifice și după uh, judecata acelui stat membru uh, ratificarea este definitivă uh, și uh, finală. Deci, alminter, nu pot să vă spun ce înseamnă aceste proceduri, pentru că totul implică o decizie a Consiliului trebuie să facem ceva mai mult sau să lăsăm la o parte acordul, dacă trebuie să facem uh, ceva mai mult, înseamnă că Parlamentul și Consiliul vor cere uh, ratificarea. Rămâne de văzut. Cât despre problema caracterului mixt. Nu am să intru în chestiunea uh, politică uh, a înțelepciunii acestei uh, Uh, hotărâri și poziția luată de președintele Juncker. Vreau să spun că atât în ceea ce privește Parlamentul, acum Consiliul a luat o hotărâre care este una obligatorie din punct de vedere juridic, să semneze acest acord ca un acord mixt. Statele membre au semnat individual, în propria lor calitate, și transmit Uh, la Parlament pentru a fi examinat de către Consiliu. În momentul de față, uh, dacă ar fi fost și alte posibilități, acest lucru nu mai este relevant uh, în momentul de față. Aceeași problemă se va pune și în viitor, dar să sperăm că vom primi niște clarificări de la CEJ. Nu spun că nu este o dezbatere pertinentă, dar uh, este relevantă din punct de vedere politic pentru CETA. Dumneavoastră puteți să uh, hotărâți acest lucru, dar din punct de vedere juridic nu mai este uh, relevant pentru CETA, ci pentru acorduri viitoare. Apoi, în ceea ce se privește aplicarea temporară. În timpul aplicării temporare, tot ce se aplică temporar intră în vigoare și este operațional. Comisia Comună va fi operațională. Acest lucru este important de știut în legătură cu ceea ce uh, ne-am angajat să facem și să nu facem în Comisia uh, Comună. Ceea ce ne-am angajat să nu facem este să nu propunem uh, o să nu facem o propunere uh, Canadei înainte de a fi Uh, auzit care este uh, judecata Curții Constituționale. Deci, în termeni practici, trebuie să vă reamintesc că este foarte rar să avem nevoie de, uh, de hotărâri comune ale Comisiei Comunii, Comune în primele luni de funcționare. Uh, trebuie să găsim numele unor entități, uh, de pildă în uh, achizițiile publice. De pildă, asta e o chestiune administrativă. Nu este esențial încât să nu putem să așteptăm 15 luni. Este relevant și pentru um, programul de lucru în ceea ce privește ICS-ul. Dacă vedem care este istoria ICS. Ne amintim că am avut această discuție în această comisie mai bine deodată. ICS-ul a fost privit ca o muncă în curs. În uh, CETA uh, găsim lucrurile care sunt mai puțin complete decât în acordul cu Vietnamul. Uh, Acolo există niște clauze și niște angajamente de a introduce unele elemente imediat după intrarea în vigoare. În cazul Canadei, aceste elemente au fost mai extensive, dată fiind uh, uh, viteza cu care s-a făcut uh, actualizarea. Valonia pentru că am primit uh, și uh, cereri similare din partea altor state membre. Uh, Valonia a cerut să se aștepte finalizarea acestui proces, claritatea în legătură cu selecția judecătorilor. O chestiune pe care am lăsat-o nespusă, pentru că fiecare parte alege judecătorii cum dorește. Acum spunem cum vom alege judecători europeni și cum vom monitoriza alegerea celorlalți judecători. Chestiunea codului de conduită. Avem reguli etice atât în CETA cât și în acordul cu Vietnamul. Ne-am uh, luat angajamentul uh, bilateral să le îmbunătățim, să le clarificăm și să aducem mai multe detalii. Mesajul uh, Uh, Valonia a fost că lucrurile sunt prea importante ca să le lăsăm pentru viitor. Trebuie să avem o claritate mai devreme și nu mai târziu. Acest program de lucru își găsește rădăcinile în uh, concepția uh, inițială a ICS-ului. Instrumentele sunt clauzele de revizuire care sunt deja înglobate în acord. Ceea ce am făcut, Comisia și-a luat un angajament să acționeze acele clauze acum și nu într-un moment nespecificat în viitor și a arătat direcția în care Comisia va acționa pentru a obține rezultatele uh, în această revizuire. Acest lucru ar fi putut fi ghicit din dezbaterea pe care am avut-o, însă a fost un caz clasic dacă ar fi putut fi ghicit, de ce să nu-l spui în mod explicit? De ce să nu te angajezi în mod explicit? Ca să nu-ți mai schimbi după a punctul de vedere. Va trebui să convingem Canada și, spunând acestea, Canada a participat la această dezbatere, după cum știți. Și Canada a îmbrățișat cu entuziasm uh, conceptul ICS. Sigur că există posibilitatea ca Canada să nu fi fost de acord, și de aceea Valonia și guvernul belgian s-au protejat împotriva acestei posibilități, spunând foarte clar, dacă acest uh, lucru s-ar va face, nu vom ratifica. Lăsând la o parte faptele că parlamentele sunt suverane Uh, și pot să hotărască astăzi să facă ceva și mâine să decidă altceva, pentru că sunt suverane. Însă e o declarație politică puternică în legătură cu condițiile în care Valonia este uh, pregătită să-și dea consimțământul la uh, ratificarea de către Belgia. Nu avem o problemă cu aceasta. Cred că este oricum lucru cel mai bun de făcut. Uh, Canada va fi de acord că este ceea ce e bine de făcut, vom avea instrumentul. Asta va dura puțin să, îl, să finalizăm uh, detaliile. Nu este uh, dificil din punct de vedere politic, dar este complicat. Vom avea decizia Curții uh, uh Constituționale Germane și dacă nu, suntem liberi de angajamentul nostru și putem să includem acest lucru în acord înainte ca statele membre vizate să voteze. Acest lucru a fost uh, exprimat uh, explicit uh, guvernului Valon și Parlamentului Valon de către guvernul Valon că e nevoie de ceva timp și declarația belgeană care arată cum entitățile belgiene vor relaționa unele cu altele vorbesc de această monitorizare uh, pe care vor să o facă în legătură cu cum procedează Comisia. Dar Comisia nu se simte uh, constrânsă în a-și face această treabă pe care uh, considerăm că trebuie să o facă. Și dacă există probleme cu un actor european, așteptăm ca uh, Parlamentul European să facă acest, această monitorizare. Dar uh, și Parlamentele naționale uh, au această obligație de a face. În ceea ce privește uh, Curtea Europeană de Justiție. Aceasta a pus problema ă, competenței în ceea ce privește acordul cu Singapore. Ar trebui să subliniez faptul că acordul cu Singapore conține un model de ICS pe care și noi l-am ă, preluat pentru a evolua către un ă, model ICS planul de discuții cu Singaporul uh, a uh, fost uh, suspendat pentru un moment, însă Curtea nu poate să examineze competența de a face ceva în legătură cu un aspect care este incompatibil cu tratatul. Deci, dacă Curtea analizează pe fond chestiunea acordului cu uh, Singapore și cine este competent pentru uh, ICS, um, acesta este compatibil, acesta trebuie să fie Nimeni nu este competent să facă acest lucru. Belgium a primit o cerere de la uh, Valonia, dar acum se discută cu alte entități federale și și-a rezervat posibilitatea de îndată ce văd rezultatele programului ICS să își păstreze dreptul să uh, elaboreze un aviz. Nu avem intenția să avem un ICS care să fie incompatibil cu uh, tratatul european. o va face Belgia, este în puterea sa suverană. Incidental, faptul că Belgia a făcut acest lucru explicit nu schimbă faptul că orice stat membre are această putere și orice instituție europeană are această putere și că decizia poate fi luată în orice moment în timp. Deci, din nou, aceasta este funcționarea obișnuită a instituțiilor europene a fost important pentru Belgia să semnaleze faptul că intenționează să facă acest lucru și Comisia nu poate să aibă probleme cu asta, din potrivă. Uh, în momentul în care va uh, avea uh, un astfel de aviz, nu poate decât să întărească lucrurile. Câteva elemente de detaliu Agricultura s-a reamintit și pot să confirm, CETA nu schimbă legislația noastră privind agricultura. Nu schimbă faptul că nu poți să vinzi carne de vacă tratată cu hormoni în Europa. Nu poți să tratezi uh, animalele cu uh, hormoni uh, în Europa. Deci nici, asta înseamnă că nici nu putem să importăm nici din Canada, nici din alte uh, Uh, surse, nu sub forma unui uh, tratament preferențial sau sub forma unui alt acord. Și acest lucru se aplică și la CETA. Garanțiile. CETA nu conține uh, o garanție bilaterală. CETA conține sau nu se atinge de dreptul Uniunii Europene în uh, conformitate cu acordul OMC, care au fost uh, implementate, dreptul care au fost implementate prin uh, instrumente juridice. Acest lucru este uh, reamintit, avem aceste instrumente, acesta este un fapt și avem dreptul să le utilizăm dacă importurile din Canada uh, îndeplinesc uh, condițiile din aceste garanții. Același lucru este valabil și pentru Canada. Acum, dacă importurile într-un uh, regim de uh, cote tarifare uh, limitate, asta este o altă poveste. Este însă foarte puțin probabil pentru că limitarea cantităților și regimul foarte ridicat prohibitiv în afara contingentului asigură de fapt ca importurile se opresc înainte de a activa clauza de garanție. Aceste condiții trebuie să fie îndeplinite, instrumentele există și vor fi uh, utilizate, se va recurge la ele în astfel de situații. Am menționat uh, precauția. Ar trebui să spun uh, câteva lucruri înspre, Uh, despre cooperarea uh, pentru reglementare. O, o, un lucru care se uh, pune este faptul că CETA nu conține un organism uh, supranațional care uh, poate să uh, reglementeze. Uh, CETA conține numai un mecanism de cooperare reglementară care este uh, voluntar, nu numai din punct de vedere al participării, dar așa cum arată și instrumentul, chiar atunci când lucrurile au avut uh, loc pe baze voluntare, părțile uh, pot, au libertatea să ignore rezultatul. Însă, în afară de aceasta, tot ceea ce conveni cu Canada trebuie să fie îndeplinit prin uh, Comisia uh, Comună. Uh, și asta nu înseamnă altceva decât o structură în care cele două părți se întâlnesc și sunt de acord. Deci Comisia nu poate să ia o hotărâre dacă nu are o autorizare. Dacă există ceva care are fond, autorizarea trebuie să vină de la instituțiile europene cel puțin cu decizia Consiliului. De multe ori s-ar putea să fie nevoie de întreaga procedură Consiliu și Parlament. Însă Comisia nu poate să ia o poziție pe fond și organismul în chestiune nu poate să ia o hotărâre fără ca Uniunea Europeană să fi fost de acord. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, Dispozițiile uh, din capitolul uh, dezvoltare uh, durabilă și mediu sunt obligatorii. Sunt obligatorii. Ele fac obiectul unui mecanism special de rezolvare a litigiilor. Nu se poate spune că acest nu suntem de acord cu acest panel și, prin urmare, decizia sa nu există întrebarea sau problema care se pune în spate este problema unui mecanism de punere în aplicare. Este poziția unanimă a Consiliului și o poziție care a fost susținută de Parlament în mai multe rânduri că uh, punerea în aplicare uh, a drepturilor privind forța de muncă și uh, dezvoltarea durabilă și mediu sunt uh, prevăzute. Deci poziția comisiei a fost uh, sau comisia a fost instruită să adopte o poziție în ultimii ani și nu se poate găsi nimic altceva în afara acestei poziții. Ceea ce am făcut pentru a reacționa, pentru a răspunde împreună cu Canada la această preocupare este că vom uh, activa revizia prevăzută în acord, inclusiv Uh, problema posibilității de punere în aplicare. Dar dacă se schimbă poziția, avem posibilitatea de a face, de a opera această schimbare în acordul cu Canada, CETA. Mulțumim uh, și interpreților pentru că au uh, rămas câteva minute în plus. Uh, am ajuns uh, la finalul punctului 22. Vreau să reamintesc membrilor comisiei că vom avea o întâlnire extraordinară a acestei comisii la Strasburg, care se va concentra asupra aspectelor juridice. Vom avea și o declarație a serviciului juridic, deci numai în ceea ce privește statutul juridic și unele chestiuni legate de instrument și uh, declarația 38. O întâlnire extraordinară a Comisiei, o ședință extraordinară a Comisiei la Strasburg. Apoi, următorul schimb de opinii vom avea, va avea loc pe 29 noiembrie și atunci vom avea un proiect de raport al raportorului și vom uh, face un schimb de opinii cu parlamentele naționale.